Je vous remercie. Vă mulțumesc, dragi colegi. Începem acum ședința INTA din această dupămasă cu o audiere publică pe tema întăririi legăturilor relații comerciale UE-America Latina. Vreau să îmi cer scuze în numele președintelui Lange, care uh, nu poate veni chiar de la început, va veni un pic mai târziu. Uh, Vreau să mulțumesc și ambasadorilor și corpului diplomatic care este prezent în sală și experților care au venit pentru a partaja cu noi analiza pe această temă. După cum știți, am lucrat foarte mult pentru a consolida legăturile cu partenerii noștri din America Latină și implementarea acordurilor cu Columbia, Peru și Ecuador, precum și cu America Centrală, negocierile în curs cu uh, Chile pentru modernizarea acordurilor și negocierile comerciale cu Mercosurul. Toate acestea reprezintă mize extrem de importante pentru noi. Am invitat mai mulți uh, experți și reprezentanți uh, instituționali pentru a aprofunda dezbaterea noastră pe această temă. Vom avea un prim panel care ne va prezenta situația negocierilor în curs și al doilea panel care ne va prezenta acordurile în vigoare. Deschidem deci dezbaterea pentru primul panel, modernizarea comerțului și relații comerciale cu America Latină și vreau să dau cuvântul doamnei uh, Reda, care este uh, director executiv pentru studiile cu America. Vă rog. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru invitație. După cum spuneați foarte bine, ne aflăm în cursul negocierilor și a modernizării pentru uh, mai multe acorduri cu țări din America Latină, mai ales trei dintre ele, Ceea ce uh, este specific pentru America Latină este că avem acorduri globale de cooperare economică și negocieri cu trei entități care sunt acum în curs. Am să încep cu negocierile Uh, cu Mexicul, care sunt uh, foarte avansate la momentul acesta. De fapt, ne apropiem de etapa finală. Am uh, încheiat partea de cooperare economică și politică în luna noiembrie anul trecut și avem un acord de principiu pe această parte comercială la care am ajuns pe 21 aprilie anul curent. Mai sunt câteva chestiuni deschise la nivel tehnic Trebuie să finalizăm câteva dintre ele. La altele, uh, toată partea tehnică a fost deja rezolvată și a fost dată spre traducere. Trebuie să vă spun că acest acord este uh, cel mai larg pe care îl avem cu țările din uh, zona Caraibilor și America. Mexicul a început negocierile în 1997, în urmă deci cu mulți ani am avut primul acord și Mexicul este și un partener strategic, uh, ceea ce se reflectă în acordul nostru. Tocmai de aceea avem uh, multe capitole noi, progresiste, aș spune, capitole foarte bune, utile, și această ă, parte comercială și de investiții este una foarte modernă. Poate că colegii mei pe partea de ă, comerț ar putea spune mai multe. Avem un dialog deschis ă, politic foarte apropiat cu Mexicul și abordăm chestiuni globale, cum ar fi mediul, schimbarea climatică, energia, economia digitală, dezvoltarea durabilă, politici macroeconomice, care creează condiții prielnice pentru companii și pentru industrie și am avut un schimb de opinii foarte bun în domeniul inovării, al cercetării, inclusiv uh, în uh, ceea ce privește tehnologiile uh, informației. Deci avem un acord cu adevărat modern. Al doilea acord, pe care tocmai am început să-l negociem în urma cu câteva luni, este acordul cu Chile. În acest caz, situația s-a schimbat în urma schimbării guvernului. Ritmul a încetinit un pic, dar în cadrul acestei, acestei negocieri s-au făcut totuși progrese foarte bune și avem un acord destul de larg care se referă la cooperarea de natură politică și pe partea comercială. Am avut deja trei runde de întâlniri pe partea comercială și vom avea uh, chiar mâine o altă întâlnire pe partea politică, deci iată cu multe așteptări din partea noastră. DigiTrade tocmai a lansat recent un uh, studiu independent de impact, de evaluarea impactului. Am lansat de asemenea o consultare online uh, foarte precisă pentru a avea comentarii din partea cetățenilor și a companiilor europene. Am început deja a treia rundă a negocierilor pe partea comercială, am avansat destul de mult și avem așteptări uh, bune pentru că noul guvern a declarat că este dornic să finalizeze aceste negocieri în curând. Sperăm deci să avem măcar un acord de natură politică și eventual sperăm ca acest lucru să se întâmple până la sfârșitul anului. Cea de-a uh, doua parte a negocierii, uh, al treilea acord despre care vreau să vă vorbesc practic, este cel legat de Mercosur, care apare deseori în presă. Este unul destul de complicat și tocmai am avut um, ultima rundă de negocieri pentru cooperarea politică și comercială de pe 6 până pe 8 iunie la Montevideo cu speranța de a ajunge la un acord politic și am reușit să încheiem partea de cooperare politică, iar partea comercială a rămas deschisă uh, și așteptăm următoarea rundă de întâlniri. Avem și câteva detalii de natură tehnică la partea instituțională care trebuie rezolvate, și aceasta este principala sarcină care ne revine. Iată deci, pentru a finaliza și partea comercială după 20 de ani. Cred că încheierea unui astfel de acord uh, este cel care ne asigură și credibilitatea noastră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și acum dau cuvântul doamnei Beatrice Leiseghi Gardochi, care uh, face parte din uh, cabinetul Law and Economics, uh, fost uh, ministru adjunct pentru comerțul extern în Mexic. Mulțumesc! Uh, vreau să mulțumesc doamnei Maria Mercedes Rodriguez și Comisiei INTA de la Parlamentul European pentru invitația pe care mi-ați adresat-o. Lumea actuală este din ce în ce mai complexă. Nu știu dacă vă mai amintiți când am trimis uh, primele e mail pe la jumătatea anilor 90, atunci uh, companiile au hotărât uh, să-și fragmenteze producția. Să producă în țări diferite, pentru că costurile erau mai reduse și asta pentru a câștiga competitivitate. Și acolo s-a întărit practic lanțul de valori globale. Ținând cont de aceste schimbări și de tehnologia informației care a adus uh, o nouă revoluție, după cum puteți vedea uh, în diapozitivul acesta, vedem cum s-a schimbat lumea de-a lungul uh, timpului, de la comerțul cu bunuri finale până la comerțul cu inputuri, practic aproape jumate din comerțul actual. De asemenea, am evoluat Am evoluat din punctul de vedere al complexității și există niște reguli simple a, care a, face o, fac o analogie între construcția de tip Lego și ce se întâmplă la nivelul comercial. Cu o piesă de Lego avem o singură combinație posibilă, cu 3, 1560 și cu 6, 915 milioane de combinații posibile. Vă dați seama ce înseamnă asta într-o lume în care avem atât de multe acorduri de liber schimb. Și uh, complexitatea s-a aplicat și pentru uh, piața de capital. Soluția pentru această complexitate din ce în ce mai mare nu este să avem uh, soluții complexe, ci reguli simple. Cel mai important lucru este cel referitor la politicile publice, care ar trebui să fie reprezentate doar de câteva mm, legi principale, nu mai mult de cinci reguli principale. Acest lucru este esențial pentru a nu face confuzie între uh, regulile simple pe care le propunem și niște soluții simpliste pe care le vedem uh, că sunt implementate de guverne populiste. Un exemplu în acest sens uh, ar fi Donald Trump, care crede că înșelând sistemul multilateral și al acordurilor de liber schimb, ar avea de câștigat economia uh, Statelor Unite. Trebuie să fim foarte atenți uh, cu această problemă pentru că soluția pe care o oferă de tip uh, simplist este aceeași în domeniul imigrației. Din fericire, Donald Tusk în Europa nu reprezintă același nivel cu Donald Trump în Statele Unite în fața lipsei de viziune în Statele Unite, mi se pare cu atât mai important ca Uniunea Europeană și America Latina să-și întărească și mai mult legăturile economice, comerciale și de natură politică. Primele două reguli pe care vreau să vi le prezint sunt următoarele. În primul rând, în ceea ce privește integrarea economică și comercială. Mexicul și Uniunea Europeană au făcut asta uh, chiar recent, după cum s-a spus aici, cele două părți au reușit să modernizeze acordul de liber schimb între UE și Mexic. În felul acesta și-au întărit uh, legătura de dragoste, să spunem așa, și uh, devoțiunea unul față de celelalte. Mi se pare important ca Uniunea Europeană și Mexicul să implementeze cât mai repede cu putință acest acord și știu că dacă există voință politică, atunci uh, procesul de transpunere în legislație poate fi accelerat și acesta ar putea fi o sursă de inspirație pentru multe alte uh, negocieri, de exemplu negocierea NAFTA, care este în curs. Trebuie să transmitem un mesaj pozitiv în lume în ceea ce privește deschiderea sistemelor comerciale. După cum puteți vedea, uh, fluxul comercial și fluxul de investiții după intrarea în vigoare a acordului de liber schimb uh, s-a schimbat uh, noi avem un deficit comercial cu Uniunea Europeană, însă noi nu avem aceeași perspectivă ca și Donald Trump. Am considerat acest lucru ca uh, un lucru pozitiv. Considerăm că acest acord ne face să fim competitivi față de principalul nostru partener comercial, Statele Unite. UE reprezintă de altfel la ora actuală 40% din investițiile pe care le primim în Mexic. Ce am făcut în acordul de liber schimb? Am uh, văzut care este impactul eroziunilor preferențiale, am introdus uh, o anumită disciplină uh, pentru a rezolva principalele probleme pe care le-am avut până acum și am rezolvat chestiunile nerezolvate pe care le aveam de la ultimul acord în ceea ce privește agricultura, serviciile și investițiile. Cealaltă regulă importantă este integrarea comercială pentru a spori legătura între Mexic și UE și în special cu America Latină. Toate acestea se pot face prin cooperare. Și aici uh, trebuie să avem finanțarea necesară, așa cum o declarăm de multe ori, dar nu mă refer numai la bani, ci și la cam construirea de capacități uh, și asistența tehnică pe care UE a oferit-o uh, Mexicului și în America Latină în ultimii ani, în special uh, strategiile de inovare, faptul că s-a lucrat de aproape cu Argentina, Peru, Chile și Mexicul pe aceste domenii. Un alt domeniu în care putem lucra împreună este lupta împotriva protecționismului american. Chiar și acum uh, ne gândim la posibilitatea de a avea uh, măsuri de sancționare față de uh, taxele vamale impuse de Statele Unite și mă bucur că suntem de aceeași parte. Mi-aș fi dorit ca și alte țări care au interese pe care trebuie să le promoveze prin acorduri bilaterale să facă același lucru pentru că am avea o poziție mult mai puternică împreună. Cred de asemenea că Uniunea Europeană trebuie să lucreze mai îndeaproape cu America Latină pentru a avea un acord mai mare de integrare, așa cum a fost propus uh, prin acordul de liber schimb uh, cu America în urmă cu câțiva ani. Este important pentru a arăta că Europa este un adevărat lider și pentru a acoperi lacunele lăsate de retragerea Statelor Unite în ultima vreme. Aș vrea în încheiere să vă prezint un studiu care a fost uh, prezentat de uh, Forumul Economic Mondial. Este vorba de viitorul producției și ține cont de principalele provocări ale celei de-a patra revoluții. În acest studiu se ține cont de patru elemente. În primul rând, structura producției, care are de-a face cu Uh, complexitatea și cu uh, scara la care se face producția. De exemplu, cât se produce într-o țară în funcție de PIB și celălalt indicator măsurat este uh, cel al factorilor de producție și cât de bine pregătită este o țară în acest domeniu. America Latină are anumite vulnerabilități în domeniul tehnologiei și al inovării, al capitalului uman și în cadrul instituțional. Studiul clasifică statele în patru categorii principale, țări lider, care sunt puternice în ceea ce privește factorii de producție și o bună parte a statelor europene se află în această uh, categorie, de altfel asta înseamnă că sunteți bine pregătiți pentru viitor. O a doua categorie unde se află și Mexicul, unde avem o structură de producție puternică, dar factorii de producție sunt slabi. Și aici uh, trebuie să uh, evităm să fim prinși uh, în menghină între prima categorie de țări și uh, o categorie inferioară unde costul de producție este mai scăzut. Ar mai fi încă două categorii de țări, țări cu potențial ridicat, cu capacitate de producție redusă în ziua de astăzi, dar care, are fac- care au factori de producție uh, importanți și ultima categorie unde uh, capacitatea de producție și factorii de producție sunt reduși și aici intră majoritatea statelor din America Latină. Iată deci uh, cum sunt categorizate țările și aici puteți vedea cu albastru țările europene care sunt lideri în prima categorie și cu galben America Latină sau o bună parte uh, se află în această categorie uh, a țărilor incipiente, restul aflându-se în ultima categorie. Uh, acum, ce ar trebui să facă uh, America Latină și Mexicul pe viitor și care este modelul economic potrivit pentru noi și instrumentul de politică comercială care ar trebui adoptat. Trebuie să ne ocupăm de problema productivității pentru a rezolva uh, inegalitățile existente, o adevărată problemă a economiei noastre. Și în cazul Mexicului, așa cum puteți constata în acest slide, productivitatea este în scădere și aceasta se reflectă și în PIB-ul per capita, dacă ne comparăm, de exemplu, cu China care a crescut în ultimii ani. Dacă dăm curs acestor reguli simple pe care le-am prezentat, iată care ar fi cele cinci măsuri care ar face diferența pentru America Latină și în general. În primul rând, transformarea productivă, pentru a oferi activităților o valoare adăugată suplimentară și puteți vedea că lanțul de producție pe această fățucă surzătoare este uh, prezentat astfel încât se crește valoarea adăugată dintr-o parte în alta. Noi, în Mexic, uh, trebuie să mărim acele elemente care au de-a face cu cercetarea și dezvoltarea, cu designul, cu brandingul și există o altă parte importantă, cea referitoare la marketing și vânzări. Uniunea Europeană a ajutat de altfel America Latină foarte mult, um, în special prin legătura creată între IMM-uri și companiile multinaționale, le-au ajutat să treacă în lanțul global de valori, și, uh, în al treilea rând, din punctul de, de vedere al inovării, trebuie să facem mai multe investiții, să uh, oferim mai multă formare. Uh, un alt element al patrulea, infrastructura, logistica și conectivitatea pentru a reduce costurile și timpul. Și, în sfârșit, al cincilea element, îmbunătățirea coordonării între guvern, sector privat și instituțiile de învățământ. Și în acest domeniu, Uniunea Europeană ne-a ajutat foarte mult în America Latina pentru a face legătura cu institutele de învățământ și companiile. Sunt convinsă că printr-o mai bună cooperare și prin uh, negocierile strategice pe care le avem uh, cu Uniunea Europeană, cu Comisia și cu Parlamentul, țările din America Latină vor putea trece de la uh, uh, producători la producători de valoare adăugată. Mulțumesc! Mulțumesc și am să dau cuvântul acum doamnei Maria Garcia de la Universitatea din Bath. Par videoconferență. Donc, euh... Avem o videoconferință, o legătură în direct. Okay. Uh, good afternoon. Uh, can you hear me okay? Yes. Excellent. Thank you very much. Thank you to Maria Mercedes and to the European Parliament and your uh, IT uh,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 Thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult, mă bucur să fiu astăzi prezent aici. Am fost rugat să vorbesc despre Mercosur și despre noile stimulente pe care acordul renegociat UE-Mercosur le-ar putea avea. Pentru țările Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay avem uh, un total de 260 de milioane de consumatori. Este cel al șaptelea bloc economic, al cel cincilea cel mai mare în afara de țările UE. Sigur, Brazilia fiind uh, dominantă, Paraguay și Uruguay fiind uh, țări mici. Există însă probleme de stabilitate politică în această zonă. Deci o încheiere, o finalizare cu succes a acordului de liber schimb UE Mercosur ar putea fi un fel de ancoră de stabilitate politică și un fel de protecție împotriva populismului. Important de menționat este faptul că Brazilia se redresează după cea mai mare recesiune din istoria acestei țări și-a pierdut circa 7% din PIB uh, din 2015 uh, până în 2017. Argentina se află în mijlocul unei crize. Tocmai a trebuit să accepte un program femei și are o inflație de 25% și se află în turbulențe macroeconomice. În timp ce Brazilia, Argentina și Uruguay este o țară cu venituri medii, Uh, Paraguayul este în continuare clasificată ca o țară în curs de dezvoltare și de aia beneficiază de pe urma regimului GSP Plus din partea Uniunii Americane. Pentru a vedea cât de mare este potențialul de pe urma unor, uh, unui astfel de acord de liber schimb, de pe urma exporturilor și a stimulentelor economice rezultante, Analiză cât uh, de mare este cota de exportul din PIB, 12 până la 13% pentru Argentina și Brazilia, dar o țară de aceeași uh, mărime și care vorbește ca aceeași limbă uh, și care are un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană, vedem că acolo se află undeva la aproape 40%. Deci vedem de aici ce efecte benefice ar putea avea. Și ne uităm și uh, la altă țară, într-o altă țară din aceeași categorie, constatăm că Argentina și Brazilia sunt în urmă. Sigur, acestea sunt exerciții statistice, dar rămâne uh, totuși Ideea că sunt potențiale neutilizate uh, mari între Uniunea Europeană și zona Mercosur. Dacă ne uităm la statisticile din comerț între UE și America Latină, vedem că există creșteri și uh, scăderi. Vedem că în 2002 uh, linia albastră arată că a avut o dinamică foarte bună, o creștere de 2,5 ori pe partea de importuri um, din Mercosur, um, dezvoltarea nu este la fel de accelerată. Mm, iată, rezultă un surplus la export destul de mic pentru Uniune europeană. Graficul arată și un istoric de cicluri creștere și descreștere, urmând și prețurile la mărfuri. Economiile o duc bine atunci când prețurile la mărfuri sunt ridicate și o duc prost atunci când acestea scad. Și un astfel de acord de liber schimb între UE și Mercosur ar putea duce la o stabilizare a ciclurilor economice. Noi uităm și la cifrele care arată cota de piață și constatăm că în diferitele regiuni Mercosur există o mare dinamică și o creștere a cotei Chinei în 2017-2018. Probabil că China va fi depășită Uniunea Europeană ca cel mai mare partener comercial. Un acord cu Mercosur însă ar putea inversa aceste tendințe. Zona Mercosur este o zonă cu număr mare de tarife um, consolidate. Roșu închis arată tarife mari, există în anumite țări tarife chiar de 35%. Mașinile exportate în Brazilia sunt uh, supuse unor taxe vamale de 35%. Pe de altă parte, tarifele aplicate sunt mai mici. Aici vedem culori mai deschise, ceea ce înseamnă că tarifele aplicate nu sunt la fel de ridicate ca cele consolidate, ceea ce înseamnă că s-au diluat oarecum. Tarifele consolidate sunt cele garantate prin acordurile OMC, în timp ce tarifele aplicate sunt cele care se folosesc efectiv în comerțul internațional. Acest lucru are câteva implicații. În primul rând, faptul că tarifele sunt atât de uh, ridicate în Mercosur și cele din Europa cu mult mai scăzute, înseamnă că povara reducerii tarifelor este pentru țările Mercosur Mercosur și Europa trebuie să se aștepte la beneficii importante pentru că regiunile Mercosur trebuie să se deschidă mult mai mult. Tarifele multilaterale din zona Mercosur sunt ridicate, ceea ce înseamnă că dacă Uniunea Europeană reușește să pună piciorul în pragul acestei pieți, atunci um, avantajul pentru Uniunea Europeană va fi foarte mare. Producătorii din China sau din Statele Unite nu au același uh, privilegiu ceea ce înseamnă că avem avantajul primei mișcări dacă reușim să încheiem negocierile care se desfășoară deja de 18 ani. Am început uh, undeva în anul 2000. Există și alte efecte Uh, care ar putea fi mai uh, importante decât în cazul altor acorduri, pentru că există, cum vă spuneam, aceste tarife în continuare foarte mari pe partea Mercosur. Uh, însă există totuși o mare incertitudine în această regiune, cea mai mare din lume după țările din Africa. Mercosur poate să schimbe tarifele conform OMC Uh, pentru 5.000 de produse, țările Mercosur pot uh, chiar uh, dubla tarifele în conformitate cu regulile OMC. Această incertitudine este importantă și un acord de liber schimb ar putea uh, reduce din această incertitudine pentru exportatorii europeni. Iată că <clears throat> acest element de incertitudine este atât de mare în momentul de față. Există și câteva zone sensibile, carnea de vită, zahărul, bioetanol, lista e lungă și asta înseamnă că de ambele părți va fi probabil nevoie de perioade de tranziție, uh, excepții și garanții pentru zonele cele mai uh, <clears throat> sensibile. Acum, um, obstacolele netarifare. Datele ne arată că toate cele patru țări Mercosur nu o duc foarte bine atunci când este vorba de protejurile vamale, care sunt foarte birocratice, durează foarte mult timp și implică un risc foarte mare pentru exportatorii UE, deci uh, un acord de liber schimb poate schimba multe. Avem probleme cu discriminarea fiscală în Brazilia, cu restricții de import în Argentina. Acest lucru s-a îmbunătățit deja foarte mult, însă 26% din produsele importate în Argentina sunt uh, catalogate ca sensibile și este nevoie de licențe de import. Apoi există și probleme cu standardele produselor în anumite sectoare avem uh, probleme și cu standardele fitosanitare, în special cu carne și pește, probleme care țin de achizițiile publice, de genul Buy Brazil, uh, legislația by Brazil și alte asemenea. De asemenea, probleme ceea ce privește proprietatea intelectuală, pentru că, cu excepția Braziliei, celelalte țări nu au semnat tratatul de cooperare în domeniul brevetelor. De asemenea, există și bariere pentru investiții în ceea ce privește cerințele de acces în anumite zone. Dacă vrem să cuantificăm efectele unui astfel de acord de liber schimb, trebuie să ne punem problema dacă merită. Pentru Uniunea Europeană, din reducerea uh, tarifelor și reducerea moderată a barierelor netarifare, putem să ne așteptăm la o creștere de 0,07 până la 0,18% din PIB, 10 până la 25 de miliarde de euro suplimentar în PIB. Deci, la, și de partea cealaltă, uh, suma ar fi cam aceeași, dar în uh, puncte procentuale este mult mai mult, 0,56 până 1,54. Deci, uh, pentru aceste țări, deschiderea pentru comerț le-ar da o, un avânt puternic. Conform estimărilor noastre, vom avea o creștere cu circa un miliard eh, de o, o scădere de un miliard a veniturilor din tarife, dar la nivelul celor de țări estimările arătând că țările vorbitoare de spaniolă în Uniunea Europeană ar beneficia mai mult din punct de vedere cultural, sunt mai apropiate de America Latină și de aceea um, veniturile lor ar crește mai mult decât în cazul cerilor centrale din Europa. Uitându-ne la efectele sectorale ale acordului, trebuie să constatăm că aici avem un, tec- un caz școală Mercosur are avantaj comparativ în agricultură, UE în producție și deci sunt uh, regiuni complementare, s-ar putea spune. Constatăm că majoritatea sectoarelor de producție se ar exper ar avea um, efecte de valoare adăugată pasivă. Rețelele de valoare adăugată pe care le avem în Uniunea Europeană arată că și creșterile de export pentru Germania, de pildă, s-ar redistribui și către alte zone, în special în Europa de Est, care ar avea de beneficiat. Există sectoare care sunt vulnerabile în fața unei competiții mai mari din partea Mercosur, de pâși de lemn, mobilă, hârtie, textile, piele. Pierderi ar avea de suferit sectorul agricol, de pildă zahăr, carne, um, bioetanol, dar toate acestea depind de detaliile acordului final până la urmă pe care nu le avem. Dar există totuși oportunități substanțiale chiar și în sectorul alimentar, în domeniul lactatelor, a vinului sau culturilor speciale, ca de pildă în cazul sparanghelului. Ce s-a confirmat din uh, datele analizate este că toți membrii UE ar avea de beneficiat, iar valoarea adăugată pozitivă din serviciile de producție ar uh, uh, depăși pierderile din agricultură. În acest caz, poate că subestimăm efectele reale, pentru că incertitudinea în Mercosur e ridicată, tarifele consolidate sunt foarte ridicate și de aceea e greu de cuantificat beneficiile pentru exportatorii europeni. De asemenea, ne așteptăm la efecte pozitive asupra stabilității macroeconomice în țările Mercosur, ceea ce ar duce la o stimulare a relațiilor economice între um, aceste țări și, de asemenea, uh, putem să ne așteptăm la reduceri substanțiale în ceea ce privește costurile aferente uh, comerțului. La fel, ne putem aștepta din partea unui astfel de acord să se ajungă la probleme în domeniul agricol în anumite țări din Europa, de aceea cred că e, trebuie să ținem cont de acest lucru și prin reformarea PAC și în discuțiile cu privire la cadrul financiar multianual. Poate ar trebui să existe fonduri uh, din fondul de ajustare la globalizare pentru astfel de cazuri. Ar putea avea uh, loc efecte și în ceea ce privește emisiile gazelor cu efect de seră și a biodiversității. Acestea sunt serioase. Trebuie să ne asigurăm că nu se va ajunge la deforestări suplimentare în Brazilia sau în Paraguay e nevoie de informarea publicului și probabil că am avea nevoie și de un mecanism de punere în aplicare pentru a ne asigura că nu apar efecte colaterale pe care nimeni nu le dorește. Pe de altă parte, sigur, trebuie să ne asigurăm că politica de uh, mediu uh, uh pe care o adoptăm de pildă în ceea ce privește biocombustibile vor rămâne în continuare nedis- va rămâne nediscriminatorie. Și în ceea ce privește ajustarea la mm, mm, taxa care vizează mm, dioxid de carbon la graniță, e o discuție care trebuie purtată. Euh, V-aș propune să trecem acum la întrebările colegilor și mai întâi o să dau cuvântul raportului permanent, raportului permanent pentru America Latin, domnul Santiago Fisas răspunzător pentru Columbia-Peru. Eh, muy bien, muchas gracias, eh, presidenta. Eh... Mulțumesc, doamnă președinte. Implementăm acum codul comercial între UE, Columbia și Peru. Și uh, nu știu dacă acest punct este uh, cel pe care îl tratăm pe ordinea de zi sau e mai târziu. Nu, noi acum. Dorești să intervii atunci, acum sau mai târziu? După aceea. Am să dau atunci cuvântul doamnei uh, Rodrigo Pineiro. Mulțumesc, doamna președintă. Salut această audiere pe care o consider o adevărată oportunitate pentru noi, pentru a sublinia importanța pe care Parlamentul și instituțiile europene, Comisia, Consiliul, o acordă relațiilor politice, economice și comerciale între UE și America Latină. Aș mai sublinia aici că, dincolo de legăturile istorice și culturale, dincolo de principiile și valorile pe care le avem în comun, dincolo de faptul că lucrăm împreună în forurile multilaterale, încercăm împreună să susținem valorile comune, valorile de mediu, durabilitatea și Astăzi, ceea ce este important este că celebrăm Ziua Internațională a Refugiaților și, din păcate, președintele Trump a părăsit uh, Consiliul pentru Drepturile Omului de la Națiunile Unite. Însă noi uh, și partenerii noștri din America Latină lucrăm în acest sens și este primul element pe care vreau să-l subliniez aici, acesta fiind mai important decât uh, relațiile comerciale care sunt și ele esențiale. În al doilea rând, în domeniul relațiilor economice și comerciale, vreau să subliniez aici că împreună UE și America Latină reprezintă 25% din PIB-ul mondial și 25% din populația lumii. Iată de ce, în uh, agenda politică și comercială pe care o avem, America Latină reprezintă un rol esențial în negocierile noastre și acest lucru este demn de salutat. Cât privește acordul comercial cu Mexicul, și aici aș vrea să mulțumesc pentru uh, prezentările pe care tocmai le-am ascultat. Aș vrea să fac un comentariu. Tocmai m-am întors dintr-o misiune la fața locului în Mexic. Cred că a fost o misiune foarte binevenită, pentru că uh, era un moment electoral în Mexic și era foarte potrivit să știm care este punctul de vedere al candidaților și care este percepția societății față de acest acord. Și pot să vă transmit aici uh, că există o adevărată unanimitate din partea grupurilor politice pentru finalizarea acestui acord. E adevărat că mai sunt câteva chestiuni care ar trebui soluționate și trebuie să facem toate eforturile cu putință uh, din partea Mexicului și a noastră pentru a rezolva toate chestiunile pendinte, în special în ceea ce privește deschiderea achizițiilor publice la nivel subfederal, și posibilitatea de a avea o listă a instituțiilor așa cum se arată în acord înainte de sfârșitul anului. Pe de altă parte, este esențial să se ratifice Convenția 99 a OIM Am avut ocazia, eu și colegul meu, domnul Fisas, din partea grupului popular european, să ne întâlnim cu ministrul muncii din Mexic, care ne-a reiterat angajamentul guvernului său uh, față de această convenție, care a fost adusă în fața Senatului, se așteaptă ratificarea de către Senat și uh, profit de ocazie pentru a face un apel aici uh, să Uh, rog Senatul să ratifice această convenție pentru că standardele OIM în domeniul muncii sunt absolut esențiale. Revenim la tematica IMM-urilor. Este foarte important că avem un capitol specific pentru întreprinderile mici și mijlocii. Este primul acord cu o astfel de caracteristică și, într-adevăr, e nevoie de eforturi, atât din partea UE cât și din partea Mexicului, pentru a se face cunoscute toate avantajele acestui acord și pentru a facilita uh, relațiile comerciale, pentru că acesta este sensul ultim al acordului. Mai sunt multe de făcut însă pentru a, uh, face cunoscută informația. Am avut uh, contacte cu mediul de afaceri și ne-au transmis această îngrijorare și anume să se facă cunoscută informația din acord, pentru că am văzut uh, care este procentajul de utilizare a preferințelor în cadrul acestui acord și sunt de dreptul ilogice. Nu are niciun sens uh, să semnăm un acord și să se profite doar de pe urma 50% din aceste preferințe. Nu pentru asta o facem, dorim să se profite 100% de aceste preferințe. De aceea, dacă semnăm un acord bun, după aceea trebuie să uh, facem eforturi pentru ca el să fie aplicat 100%, tocmai pentru a atinge obiectivele noastre. Trecem acum la dimensiunea de gen. E adevărat că în mandatul negocierilor cu Mexicul nu aveam inițial un capitol pe dimensiunea de gen. Acordul cu Chile este primul care va avea uh, un astfel de capitol. Însă, chiar dacă nu avem un astfel de mandat, putem include o dimensiune de gen în uh, acordul respectiv. Eu uh, nu pot să salut uh, faptul că nu avem un capitol specific pentru ca 50% din populația mexicană să uh, poată beneficia de pe urma acestui acord. De aceea insist asupra faptului că fără a avea nevoie de o redeschidere a acordului să se includă studiile necesare pentru a vedea cum putem îmbunătăți participarea femeilor și cum putem îmbunătăți uh, situația femeilor din perspectiva acordului comercial. Au mai rămas câteva comentarii de făcut uh, referitoare la Mercosur. Nu știu dacă domnul Sara Franca, care este raportorul nostru pe această temă, este prezent sau nu, dar am să spun câteva cuvinte. Mi se pare că uh, este o oportunitate foarte bună pentru noi. Din păcate, mandatul nu mai este de actualitate, este din 1998 și este depășit de noile ambiții ale acordurilor comerciale. Însă este esențial să finalizăm această negociere. Totuși aș face și o altă reflexie aici. Aceste acorduri au fost uh, foarte complexe și dificil de negociat. Uh, a fost nevoie de mult timp, un proces larg, un proces îndelungat, deci ar trebui să includem aici mecanisme mai flexibile pentru a ține cont de noi aspecte ale politicii comerciale care sunt absolut necesare astăzi. Nu are niciun sens ca, de exemplu, în acordul cu Mercosur să nu se includă nimic referitor la IMM-uri. Chiar dacă nu avem un capitol separat, să avem, de exemplu, un birou unic și pentru companiile din uh, Mercosur și uh, viceversa pentru aceste țări în Uniunea Europeană. De ce să nu facem mai mult pentru a include, de exemplu, ceea ce s-a semnat în cadrul conferinței uh, ministeriale de la Buenos Aires? un acord pe care l-au semnat toate țările membre ale Mercosur, care făceau parte la această negociere. E vorba de angajamente pe care și le-au luat. Și atunci nu înțeleg de ce să nu le putem aduce în cadrul acestui acord. Ar trebui să um, fim ambițioși în toate domeniile în care putem realiza ceva, pentru că cetățenii, uh, companiile care oferă servicii, asta așteaptă de la noi. Mulțumesc! Merci. Est-ce que M. Böge veut dire un mot Uh, doriți să spuneți și noastră câteva cuvinte? Nu. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, pentru toate contribuțiile interesante la această dezbatere. Eu cred că aspectul la care s-a referit o uh, colega noastră, baza acestor mandate este destul de veche, timpul a curs și de aceea m-ar interesa și din partea oaspeților noștri să știu uh, cum uh, încadrează tema economiei digitale. La viza noastră în Columbia am constatat că este o temă incipientă, ca o plantă proaspăt plantată, dar uh, în creștere. Poate că acest aspect uh, ar putea fi inclus în cadrul negocierilor pentru a le moderniza, pentru a ține mai mult cont de și de IMM-uri. Dar și în ceea ce privește cooperarea, aici Trebuie ținut cont de siguranța datelor, uh, modele de date, poate că ar trebui să ținem cont și de aceste lucruri. Mulțumesc și eu aș dori să vă mulțumesc pentru uh, prezentări. Știm că în cadrul unui astfel de acorduri există câștigători, dar și perdanți uh, câștigătorii din punct de vedere economic, evident, dar haideți să vorbim și despre perdanți, așa cum rezultă și din uh, prezentări ce se întâmplă dacă ne uităm la acordul Mercosur cu populația de la țară din uh, Brazilia, care sunt uh, cărora le sunt călcate în picioare drepturile, sunt alungate pe terenurilor lor, nu pot participa în uh, procese. Mm, mm. În forumul uh, societății civile am avut discuții pentru a vedea cum ar mai putea funcționa lucrurile cu mai mare implicare a societății civile, a ONG-urilor și ni s-a spus că poate ar putea s-ar putea, prin intermediul unui astfel de acord, obține îmbunătățiri și, evident, vreau să mă refer și eu la capitolul de sustenabilitate. Tocmai dacă avem probleme în domeniul respectării drepturilor lucrătorilor, dar și a standardelor de mediu, este evident că avem nevoie de un capitol important pentru sustenabilitate care trebuie să fie și aplicabil și, de asemenea, trebuie să existe și sancțiuni față de astfel de încălcări pentru a se putea reacționa funcționa. Și aici constat că există probleme. De multe ori se vorbește doar de caracter voluntar. Cred că aici mai există loc de îmbunătățiri, negocierile durează de peste 18 ani și cred că ne dorim un acord echitabil și cu Mercosur, dar și cu alte state din America Latină și acest acord ar trebui să fie o îmbunătățire pentru ambele părți, dar trebuie respectate regulile de ambele părți, trebuie implicată societatea civilă de ambele părți. Considerați că în aceste capitole se mai pot opera îmbunătățiri în cadrul acordurilor? Vă mulțumim. Dacă dintre cei uh, invitați uh, sunt unii care ar dori să răspundă, da? Zwei. Mulțumesc foarte mult, dați mi faptul că am avut două întrebări uh, în limba germană, vreau să și răspund în germană. Da, într-adevăr, mandatul Mercosur uh, e vechi de 20 de ani, este o problemă procedurală pe care o avem în Europa, faptul că trebuie negociat cu un astfel de mandat ceea ce este nepotrivit, pentru că lumea s-a schimbat în uh, mod dramatic în acești 20 de ani și cred evident că e necesar ca lucrurile care sunt uh, documentate în uh, documentul Comisiei Trade for All să se reflecte și în acordurile pe care le negociem în momentul de față, ceea ce se respectă doar în parte în uh, negocierile cu Mercosur. De aceea, într-o astfel de situație, acordul se duce la îndeplinire în baza actualului mandat, dar există totuși un termen de expirare um, a mandatului. S-ar putea spune că în următorii 10 ani ar trebui renegociat uh, acordul. Am vorbit despre Chile, Mexic, cu care avem acorduri care sunt deja în vigoare și unde mandatul s-a acordat uh, tot undeva la sfârșitul anilor 90 și unde se face deja o modernizare a acestor acorduri. De aceea ar fi bine ca în cadrul acestei dinamici, din momentul de față cu Mercosur, să se reintroducă și aceste capitole. Cred că, în special în domeniul digital, noi în Europa avem uh, un mare interes să ne asigurăm că stabilim aici reguli care să fie compatibile cu ceea ce este important pentru noi din perspectiva protecției datelor pentru că și noua, nou regulament cu privire la protecția datelor a modificat situația de fapt, pentru că totuși există și pericolul unui protecționism al datelor pe care trebuie să-l contracarăm prin includerea unui cadru juridic specific și cred că e valabil și pentru alte teme moderne, pentru sustenabilitate, pentru deforestări, emisii de dioxid de carbon, schimbarea destinației terenurilor, chestiuni centrale pentru care acordul Mercosur trebuie să vină cu soluții, poate nu imediat, dar în perspectivă, într-o altă rundă de negocieri. Asta și în perspectiva unor potențiale discuții pentru un acord de liber schimb cu țări precum Indonezia, pentru că și acolo apar aceleași întrebări uh, precum în Brazilia sau Paraguay, uh, deforestare sau uh, schimbarea destinației terenurilor. Eu sunt uh, pentru uh, includerea de sancțiuni pentru încălcarea acestor dispoziții cu privire la sustenabilitate. E de necontestat faptul că e nevoie de uh, clauze puternice în acest sens, în special atunci când este vorba de caracterul global, de pildă emisii de dioxid de carbon. Yes. Sí, yo voy a intervenir ahora en español, como vieron también intervenciones en español, aprovecho. Da, pentru că au fost intervenții în spaniolă. Am să răspund tot în spaniolă pentru a răspunde în limba mea maternă. Așa cum spuneam în prezentarea pe care am făcut-o, mi se pare esențial să uh, revenim la această tematică. Ne aflăm într-un moment crucial la nivelul economiei globale și noi trebuie să câștigăm această uh, luptă pentru comerțul liber, pentru modelul în care noi am crezut și care considerăm că ne va aduce stabilitatea, pacea și dezvoltarea economică de care avem nevoie. Totuși, în analiza pe care o facem asupra economiei globale, un lucru e clar – modelul economiei de piață, uh, care consideram că va rezolva toate problemele, nu a funcționat. Iată de ce în uh, statele noastre a trebuit să aplicăm o nouă politică industrială și de dezvoltare a producției, tocmai pentru a face față uh, problemelor din trecut. E clar că o problemă esențială a fost aceea de democratizare a comerțului. Să avem mai multe companii de genul IMM-urilor, să avem din ce în ce mai multe regiuni în propriile noastre țări, în lumea întreagă, și uh, cât mai multe sectoare de activitate care să fie implicate în acest proces de globalizare. Am văzut care sunt provocările și o bună parte a soluțiilor se află în acordurile comerciale, însă multe din soluții se află la nivelul gestionării interne. Cum se rezolvă pentru IMM-uri problema uh, informației și a managementului. Iată de ce am văzut că în acordurile de liber schimb uh, apare un element care nu este utilizat pentru că companiile nu știu cum să o facă și nu au resursele necesare pentru a o face. De aceea trebuie să lucrăm foarte mult pentru a face legătura între IMM-uri și marile companii multinaționale pentru că în felul acesta acestea pot exporta nu neapărat direct, cât și indirect la ora actuală lipsesc stimulente în acest sens pentru marile companii multinaționale pentru a include în proces IMM-urile. Trebuie să ne gândim foarte bine la regulile pe care le introducem pentru ca drepturile de proprietate intelectuală să fie respectate și să fie acceptabil uh, transferul lor și trebuie să lucrăm și cu IMM-urile pentru a le permite să urce această scară a productivității care este una foarte complexă. În ceea ce privește comerțul digital, de exemplu, este absolut esențial să facem progrese uh, pe această linie. Și chiar dacă facem progrese în comerțul digital, dacă nu facem aceleași progrese uh, la nivel de reglementare, la uh, omologarea regulilor noastre, la armonizare, nu vom putea face prea mult pentru că exporturile vor fi prohibitive. Deci trebuie să lucrăm și pe acest uh, front, care nu trebuie să se facă neapărat prin acordurile de liber schimb, ci mai degrabă printr-o cooperare mai bună între state pentru a ajunge la standarde mai înalte. Și asta, bineînțeles, are o legătură directă cu standardele de mediu, unde se vor impune din ce în ce mai multe reguli pentru a salva mediul. Și dacă acest proces nu va fi unul ordonat, aceasta va împiedica încă o dată participarea activă a IMM-urilor. Iată care este comentariul pe care vreau să-l fac. Există o agenda la nivel intern, o agenda a tratatelor și o agenda de cooperare în cadrul căreia cred că Europa uh, și America Latină pot uh, să-și aducă beneficii reciproce pentru că funcționarii europeni ne pot învăța foarte multe și companiile europene de asemenea. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Îi dau acum cuvântul Mariei Garcia pentru un minut. Mulțumesc! Am să continui cu ideea privind And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 Mulțumim foarte mult. O ultimă intervenție, un minut. Vă rog, aveți cuvântul. După cum spuneam la început, în, în intervenția mea, E adevărat că aceste acorduri sunt uh, extrem de complexe, pentru că sunt acorduri globale de asociere, au câteva componente Aici se discută în principal componenta de comerț, însă trebuie să vă spun că în componenta de cooperare politică există câteva capitole pe care le-ați menționat, dar care nu sunt capitole care țin direct de comerț ca atare. E o componentă încă în negociere, este componenta mixă, mixta acordului, și există un capitol important în fiecare dintre cele trei acorduri referitor la femei, la drepturile femeilor. Există alte capitole mari în legătură cu IMM-uri, cu IMM-urile și există părți care discută toate chestiunile sociale pe care le menționați și dumneavoastră și economia digitală. E adevărat că în cazul Mercosur nu avem un nou mandat pentru că am decis să negociem pe baza vechiului mandat, însă ambele părți sunt extrem de novatoare. În mandatul actual am putea să includem capitole noi cu caracter extrem de progresist, așa că nu trebuie să vă temeți că uh, vom avea acorduri depășite. Nu vom merge înainte cu această componentă novatoare. Există acolo în toate trei, avem capitolul despre drepturile femeilor, drepte, despre IMM-uri și pe toate chestiunile digitale. Mulțumim! Cu aceasta încheiem uh, prima serie de vorbitori, modernizarea relațiilor economice. Acum uh, discutăm punerea în aplicare a acordurilor existente cu America Latină. Și aici probabil vom vedea ceva ecouri ale dezbaterii anterioare. Primul intervenit, Matias Jorgensen, șef de unitate pentru America Latină în DigiTrade. Îl invit să intervină pentru 5, maximum 8 minute. Am să mă străduiesc. Înainte de toate, dați-mi voie să vă mulțumesc că m-ați invitat la această audiere care vine într-un moment esențial pentru relația noastră bilaterală cu America Latină și într-un moment uh, îngrijorător uh, pe plan mondial. Uh, tendințe protecționiste au apărut dincolo de Atlantic, apar peste tot în lume, de altfel. Este, prin urmare, momentul să afirmăm uh, aceste legături bilaterale puternice și prin acestea să transmitem un mesaj ferm în sprijinul comerțului liber și al bunei guvernanțe la nivel mondial. M-ați rugat să mă refer la punerea în aplicare a acordurilor uh, comerciale cu America Latină. Este o temă extrem de importantă, într-adevăr. Nu doar negociem acorduri, e important uh, să le și punem în aplicare. Aceasta e o componentă esențială a programului nostru de lucru cu America Latină. E vorba de o regiune a lumii cu care avem uh, o gamă largă de acorduri. Avem unele mai vechi, altele în curs de modernizare și sperăm uh, să definitivăm foarte curând uh, o serie de negocieri de durată. Deci e o temă importantă. La trei lucruri m-aș referi. Cum procedăm, ce dorim să realizăm și ce am realizat până acum. În primul rând, cum procedăm? Uh, procedăm în contextul unei abordări de parteneriat. DG deci, Trade uh, configurează politicile puse în aplicare, dar nu de una singură. Uh, avem, instituțional vorbind, o serie de parteneriate cu Parlamentul, cu Consiliul, cu, avem dialoguri cu societatea civilă, avem uh, parteneri, uh, interlocutori în mediul de afaceri din statele membre, deci nu operăm în vid. Încercăm să și arătăm ce facem prezentând rapoarte, să avem curând un raport privind obstacolele în calea comerțului, chiar în această lună, în iunie, un document important care va prezenta diferitele moduri în care abordăm chestiunea obstabarilor comerciale și un raport care va sublinia două mesaje importante. Protecționismul este în creștere. O să avem un raport uh, de asemenea privind punerea în aplicare a acordurilor de liber schimb. Acesta va fi publicat în noiembrie. E o a doua ediție extinsă și va prezenta modul în care au fost puse în aplicare toate acordurile noastre comerciale. Ce dorim să realizăm? Mai ales uh, în relația cu America Latină. Ne dorim uh, un acces uh, eficient la piețe pentru bunuri și servicii. Uh, de asemenea, acordurile pe care le avem sunt acorduri extrem de cuprinzătoare, aprofundate. Punem accentul foarte mult inclusiv pe IMM-uri în acest context. Avem un nou element în acest sens, un nou acord cu Mexicul, un element pe care ni-l dorim și în acordul cu Chile. Apoi, accesul la piețe. Da, accesul la piețe este deosebit de important. Statele membre au subliniat foarte mult acest aspect. Companiile europene așteaptă așa ceva. Dacă vă uitați la ce s-a întâmplat de-a lungul anilor, dacă vă uitați la rapoartele de punere în aplicare pe, pentru acordurile cu comunitatea din zona anzilor, ați văzut că am lucrat foarte eficient, am eliminat foarte multe obstacole materie de protecție a drepturilor intelectuale, indicații geografice, achiziții publice și așa mai departe. De asemenea, după cum spuneam, componenta valorică este deosebit de importantă. Comerțul și dezvoltarea durabilă sunt uh, elemente deosebit de relevante. Dacă vă uitați la acordurile cu Columbia și Peru, sunt la a doua, a treia ediție, încercăm să mergem mai departe pe baza unui plan în 15 puncte în relația cu aceste țări. 15 puncte care presupun o punere în aplicare a unui plan de dezvoltare durabilă. O să mergem înainte pe această cale cu Peru, Columbia și Ecuador, încurajând dezvoltarea durabilă iar realizările de până acum uh, vor servi ca o bază solidă de plecare. Cu Mexicul uh, am reușit să includem și un capitol despre corupție. O să vedem dacă putem face așa ceva și cu Chile. Uh, avem elemente noi pe ordinea de zi a discuțiilor comerciale cu Chile și de asemenea încercăm să dăm curs uh, direcțiilor privind îmbunătățirea guvernanței globale, sprijinind aceste țări pe multiple planuri. Am să vă pot să vă spun mai multe în legătură cu IMM-urile mai târziu, însă acum aș dori să închei Uh, Rezultatele sunt bune, schimburile cu Chile s-au dublat după intrarea în vigoare, cu Mexicul s-au triplat schimburile comerciale de la intrarea în vigoare a acordului cu America Centrală, Columbia, Peru. Într-adevăr, schimburile cu aceste țări n-au crescut foarte mult, dar vedem o diversificare a schimburilor comerciale și un număr crescând de protagoniști implicați, în special IMM-uri din aceste țări. Ecuadorul e un bun exemplu. În 2017, schimburile bilaterale au crescut cu mai bine de 20%. În încheiere am să vă spun că avem o relație extrem de solidă cu această regiune, însă rămâne potențial încă neutilizat. Ar acordul cu Mercosur, Mercosur înseamnă 50% din PIB-ul Americii Latine și 50% din comerțul nostru. Avem ambiții uh, uh, mari în regiune, avem acordul cu această regiune mai mult decât cu oricare altă zonă a lumii, dar uh, dorim mai mult și trebuie să ne asigurăm că aceste acorduri sunt puse în aplicare așa cum trebuie, pentru că numai așa vor aduce beneficii concrete cetățenilor, consumatorului și publicului în general. Dacă nu facem acest lucru, nu vom avea o, un comerț care să sprijină dezvoltarea economică și socială. Într-adevăr, Parlamentul este extrem de interesat în buna punere în aplicare a acestor acorduri. Urmează acum uh, Maria Șobaragan, director la Global Partners, în la Banca Europeană de Investiții și domnia sa are maxim 8 minute la dispoziție. Vă mulțumesc, este o onoare deosebită pentru bine să fiu prezent aici, totdeauna o plăcere să vin la Parlamentul European să vă pot vorbi. Eu sunt Maria Șobaragan și mă ocup de activitățile de creditare ale Băncii Europene de Investiții în zona Africa, Caraibe, Pacific, Asia și America Latină. Is the Bank of the European Union. We finance 90% inside the European Union. Noi 90% finanțăm în interiorul Uniunii Europene, dar 10% din, uh, finanțările noastre merg în afara frontierelor europene. E vorba de 8 miliarde de euro în fiecare an. Mobilizăm investiții dincolo de frontiere de, într-un total de 25 de miliarde. Din cele 8 miliarde pe care le, le uh, împrumutăm, un miliard merg în America Latină. Și asta discutăm în prezent. Acest miliard mobilizează undeva la 3-4 miliarde de investiții în fiecare an. E vorba de întărirea relațiilor dintre Uniunea Europeană și America Latină, în ultima instanță. Există patru stimuli principali. 1. Obiectivele de dezvoltare durabilă, toate statele membre s-au angajat în această direcție, apoi chestiuni, acțiunile ce țin de schimbările de climă, în materie de reducerea efectelor și de adaptare la realitatea schimbărilor de climă. Pe plan, punctul al treilea sunt prioritățile europene. Asta sunt în funcție de regiune, ar putea fi migrația, însă în America Latină e vorba de legăturile tradiționale și de a arăta că Uniunea Europeană e prezentă și este dispusă să sprijine statele din America Latină. În conversațiile mele cu ministrii de acolo, văd mult interes în Uniunea Europeană. Statele Unite își exercită propria influență, China la fel. Au văzut că avem valori comune și doresc întărirea acestor relații. Și al treilea stimul, diplomația economică europeană. Aceasta presupune internaționalizarea companiilor europene, dar în același timp e vorba și de valori partajate, de, e vorba de democrație, de drepturile omului, de stabilitate și de standarde pe care le putem crea împreună. Această activitate pe care o desfășurăm are trei caracteristici principale. În primul rând, o analiză minuțioasă a aspectelor sociale și de mediu, iar în contextul aspectelor sociale, componenta de gen, aș vrea să am mai mult timp la dispoziție să vă spun mai multe despre analiza de gen pe care le efectuăm în, în contextul proiectelor noastre, dar această componentă este una deosebit de importantă. Apoi, uh, chestiunea achizițiilor. Noi aplicăm uh, regulile de achiziții europene pentru toate proiectele pe care le finanțăm acolo. Asta înseamnă că aceste companii europene au acces la o procedură de ofertare competitivă, indiferent de regulile naționale. Pentru proiectele noastre se aplică legislația europeană și o a treia caracteristică a acestei uh, creditări este acel crowding in, să aduci bani suplimentari. Nu e vorba de câți bani dăm noi direct, ci de câte fonduri uh, mobilizăm per total și din alte surse. Dar ce facem concret? în conformitate cu acordurile de liber schimb. Aș începe cu Columbia și comunitatea andină. În Columbia ne concentrăm pe două aspecte în principal. Odată, procesul de pace și sprijinirea acestuia a fost o recomandare pe care ne-a făcut-o Serviciul de Acțiune Externă și noi, ca Banca Europeană, am dat curs acestei sugestii și cooperăm cu o serie de entități din Columbia pentru a oferi finanțare companiilor productive, IMM-uri, care sunt esențiale în zonele post-conflict. Asta pentru cam 400 de milioane ca volum de creditare angajat de noi. Cooperăm și cu rețeaua de metro din Bogota, un mare proiect de infrastructură, companii europene participă la realizarea acestui metrou în, în Bogota și datorită medierii noastre, firmele europene nu sunt în dezavantaj concurențial acolo. Trecând la Peru, anul trecut uh, am împrumutat 150 de milioane pentru eh, proiecte de energie regenerabile care sunt desfășurate de un furnizor european de echipament și know-how. Deci e vorba încă o dată de companii europene în domeniul energiilor regenerabile, altă prioritate pentru noi. Și aici companiile europene dețin un know-how pe care îl pot uh, duce mai departe peste tot în lume. În Mexic uh, am deschis o serie de linii de credit care țin de proiecte referitoare la reducerea impactului schimbărilor de climă, e vorba de reducerea emisiilor de gaze în atmosferă și sprijinim companiile europene care au astfel de inițiative în Mexic. De la semnarea acordului de liber schimb, examinăm posibilitatea unei linii de credit dedicată internaționalizării IMM-urilor. Lucru discutat astăzi aici, se adresează atât IMM-urilor europene interesate în, în Mexic, cât și în IMM-urilor mexicane interesate în activități în Uniunea Europeană. Deci, prin finanțare, uh, sprijinim realizarea acestor obiective ale acordului de liber schimb. În Mexic cooperăm și cu bănci locale în ceea ce privește eliberarea de obligațiuni care ar sprijini realizarea obiectivelor de dezvoltare. În ceea ce privește Mercosur, nu mi-a mai rămas mult timp la dispoziție, dar pot să vă spun că tot la sugestia Serviciului de Acțiune Externă am creat o serie de proiecte. În Argentina am semnat două proiecte recent. Suntem foarte mândri de, de proiectul privind gestionarea deșeurilor solide în provincia Juhui cu, cu un grant al Uniunii Europene. Deci e o combinație de fonduri și structuri europene și în Argentina, un proiect de metrou, un proiect privind Rio Salado, energie regenerabilă, mai ales în uh, energia solară, iar în Brazilia oferim finanțare proiectelor pentru energiile regenerabile, tot ce ține de schimbările de climă și probabil vom participa la realizarea metroului din Sao Paulo, o altă ocazie pentru firmele europene să se implice. Important de reținut este că Banca Europeană de Investiții lucrează mandatată de Uniunea Europeană. Cu câteva luni în urmă, acest Parlament a dat băncii posibilitatea să facă mai mult în materie de creditare externă. Deci acest mandat ne oferă posibilitatea nouă ca Banca Europeană să participăm în această regiune, sprijinind realizarea priorităților Uniunii Europene și obiectivele acțiunilor europene în regiune. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Foarte bine, iată, am văzut și activitățile Băncii Europene de Investiții. Acum, o altă chestiune importantă, îmbunătățirea condițiilor de lucru, oficializarea contractelor de muncă în special. În cazul Columbiei, asta a fost uh, o temă extrem de importantă în discuțiile cu această țară. Acum, uh, uh, Horatio Guido, șeful filialei pentru aplicarea standardelor a Organizației Mondiale a Muncii. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat posibilitatea să vin astăzi să vă, să vă vorbesc despre aceste chestiuni din perspectiva Organizației Internaționale a Muncii. Am să mă refer la standardele muncii și la aplicarea convențiilor, Convenția 169, mai ales în uh, țările menționate, 5 la număr, Columbia, Peru, Guatemala, El Salvador și Honduras. De ce acestea? Pentru că Există o tradiție de dialog cu organismele de supervizare, s-au luat măsuri, și, dar încă multe măsuri trebuie să fie luate în aceste state în ceea ce privește punerea în aplicare a standardelor internaționale. Trecând direct la Columbia, e interesant de menționat că de mai bine de 20 de ani se vorbește de libertatea de organizare de sindicate, dar uh, au fost asasinați acolo mulți lideri sindicali. A scăzut în ultimii ani numărul sindicaliștilor asasinați, iar organismele de supervizare au salutat realizarea unui acord, încheierea unui acord de pace în țară. Rămân probleme legislative, dreptul la grevă și acestea au fost rezol- rezolvate. E importantă întărirea dialogului social în țară pentru a împiedica generarea de conflicte. În uh, contextul acestei cooperări cu organisme de supervizare și cu organizații internaționale muncii s-au efectuat inspecții, s-au alocat resurse, resurse suplimentare inspectoratelor muncii, s-a încercat un proiect pilot cu oficii mobile care să poată permite efectuarea de vizite la fața locului. Trecând la Peru, o altă țară interesantă pentru dumneavoastră, aș dori să vă spun că chestiunile ce țin de libertatea de asociere și de negocierea contractelor colective pentru anumite categorii de angajați acestea au înregistrat progrese Există aceste convenții privind munca forțată. De ani de zile s-a cerut guvernului să ia măsuri pentru a modifica legislația națională, incluzând uh, dispoziții de ordin criminal, uh, penal uh, împotriva muncii forțate și, într-adevăr, codul penal a fost modificat în acest sens. Guatemala E interesant de văzut că în 2012 s-a făcut o plângere împotriva acestei țări pentru că nu respecta Convenția privind libertatea de asociere, această procedură a Organizației Internaționale a Muncii, procedura 26 este cea mai importantă pe care o avem la dispoziție atunci când se încalcă aceste convenții ale Organizației Internaționale a Muncii, se poate crea o comisie de investigație, dacă se consideră necesar. Guvernul a luat, a luat uh, o serie de măsuri și în noiembrie s-a semnat un acord tripartit în direcția punerii în aplicare a foii de parcurs semnate în 2013 cu măsuri specifice ce trebuie luate de guvern pentru a asigura respectarea normelor Convenției privind libertatea de asociere. Comisia de resort a cerut In uh, November it was um, decided by the tripartite constituents of the of the country s-a decis crearea unei noi comisii tripartite care urmează să se ocupe de toate chestiunile menționate de Comitetul de Experți în același timp și uitându-ne la chestiunea standardelor Organizației Internaționale a Muncii s-au luat măsuri în acest context și cu privire la inspecțiile muncii. S-a adoptat o nouă lege, inspectorii pot da amenzi, înainte nu puteau. Un alt client obișnuit al nostru este El Salvador. În această țară, problemele decurg din lipsa unui dialog social. A fost uh, identificată nevoia de a reactiva Consiliul Muncii, pentru că țara nu poate merge înainte în chestiuni cum ar fi munca copiilor, munca forțată și libertatea de asociere. Păi, Honduras, o țară iarăși cu probleme. În acest an Comisia pentru aplicarea standardelor a discutat cazul Hondurasului și respectarea Convenției 87 referitoare la încălcarea drepturilor sindicale. Sindicaliștii iarăși au fost asasinați. Însă interesant de văzut aici că în 2016 conferința a discutat și punerea în aplicare a Convenției 169, iar guvernul a luat măsuri imediate pentru a da o lege referitoare la consultări. Și s-a decis adoptarea unei noi legi după discuții în comisie. Foarte, foarte repede putem identifica probleme similare peste tot în regiune în zona Americii Centrale, Columbia și Peru. Peste tot, uh, violența e o problemă. S-au înregistrat și îmbunătățiri în Columbia, de exemplu, dar în Guatemala, Salvador și Honduras, violențele uh, îngreunează foarte mult libertatea de asociere. E nevoie de reforme legislative pentru exercitarea drepturilor negociere colectivă și asociere, e nevoie de măsuri de combatere a muncii copiilor și a muncii forțate. E nevoie ca toate aceste țări să întărească inspecțiile muncii și un, să aibă un dialog social uh, uh, mai de amploare. E nevoie de o perspectivă globală asupra punerii în aplicarea standardelor mondiale uh, a, a muncii. Este esențial să subliniem în acest context că s-au luat o serie de măsuri ca urmare a sprijinului acordat uh, de Comisie DigiTrade și Defcon special. Asta a permis angajarea acestor parteneri în domenii diferite, inclusiv în domeniul dialogului social. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim și noi, iată, puține bunătățiri, dar încă rămân multe de făcut. Sigur, societatea civilă trebuie să joace un rol important în acest context. De aceea, în acordurile noastre comerciale, am inclus această componentă, grupul de consiliere un organism independent care ar trebui să se ocupe de punerea în aplicare a capitolul privind comerțul și sustenabilitatea, dar în ceea ce privește aceste 15 puncte, Comisia în viitor ar trebui să fie răspunzătoare de aplicarea întregului acord. Deci o mare, o mare răspundere și președintele EUDAC pentru Columbia și Ecuador este alături de noi, domnul Giuseppe Iliano, care îi dau cuvântul. Thank you very much, President. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că pot să folosesc uh, limba mea maternă minunată italiană. Grazie, eh, soprattutto perché... Eh, Mulțumesc. În primul rând pentru faptul că am ocazia să ofer uh, Ok, okay, pentru această intervenție a mea, care implică participarea societății civile. Vorbim de comitete consultive, de monitorizare a acordurilor, făcând trimitere în mod specific la acordul cu Columbia, Peru, Ecuador. Aș dori să amintesc cum tocmai organizațiile societății civile, și mă refer la asociațiile întreprinzătorilor, a lucrătorilor, consumatorilor, drepturilor omului, mediu, sunt uh, împotriva atât în țările uh, care fac parte, parteneri în acorduri, cât și în Uniunea Europeană, pentru că er, își făceau uh, probleme din cauza posibilor asimetrie economice care s-ar fi uh, înregistrat. Mm, mm, în um, foaia de parcurs, doresc să amintesc, s-au pus anumite condiții pentru guvernul uh, colombian, pentru uh, eventuală adoptarea acordului cu probleme de impunitate, violare drepturilor omului și așa mai departe. E bine, trebuie să spunem că în curs de 3-4 ani, aceleași societăți ale uh, aceleași organizații ale societății civile care s-au opus au înțeles că pot avea un rol interesant prin interesul participării în aceste comitate de monitorizare, care trebuie să fie efectiv independente. Mai sunt câteva probleme în Peru și Colombia, probabil și în Ecuador, unde guvernele înțeleg să alcătuiască aceste comitete prin intermediul unor comitete care există în același guvern, prezidate de același ministru. Deci unde lipsește acest rol de interlocutor foarte și lipsește mai ales autonomia. De aceea noi cerem comisiei să intervină, solicităm același lucru și același guvern. Să facă pași mulți înainte, în, de exemplu în Columbia, unde operează un grup consultativ care uh, face în acord cu guvernul pentru a putea desfășura acest rol dialectic de interlocutor. Acest acord uh, între Europa, Peru și Ecuador este destul de slab în ceea ce privește participarea societății civile, pentru că în acord se specifică că consultarea se va face prin intermediul consultării publicului în general. Noi am relevat acest fapt, am contestat acest lucru și prin intermediul uh, intervenției uh, CESE pe lângă comisie, însă în realitate am reușit să obținem încet încet în decursul acestor trei ani un rezultat bun, pentru că am realizat aceste comitete comune și contestăm doar definiția de guru consultativ uh, intern, pentru că nu e suficient să construi societatea civilă în Europa sau în Peru sau în Columbia. Trebuie să ne asigurăm că societățile civile din aceste țări pot să intre în dialog constant. Doar prin intervenția unui întreprinzătorilor columbieni sau europeni, sindicatiliștilor din aceste țări se poate interveni pentru a preveni ca importurile și exporturile din acordul comercial pot să cauzeze daune pentru anumite sectoare și este, prin urmare, această participare un enorm beneficiu pentru implementarea acordului. Mai există alt element interesant pe care aș dori să-l semnalez. Lipsesc de pildă mecanismele de sancționare, cele de corecție reale. Și totuși am prezentat o problemă legată de legislația muncii în Peru și am făcut-o împreună cu organismele societății civile europene, peruviene, columbiene, ecuadoriene, fața guvernului. Am prezentat aceste contradicții și uh, că existau câteva pasaje din legislația muncii care erau în contradicție cu legislația acestor țări. Am avut plăcere în răspuns unui răspuns personal din partea doamnei comisar Malmström, care s-a activat și a solicitat guvernului din Peru să răspundă la aceste probleme. Sunt situații grave și în momentul de față așteptăm răspunsul guvernului din Peru. Vă spun și mai mult. Și Parlamentul Valoniei așteaptă răspunsul guvernului peruvian, pentru că în funcție de cum va funcționa acest mecanism care a apărut grație participării societății civile, deci în funcție de soluțiile care vor uh, exista, ei vor decide uh, ratificarea sau nu a acordului. După cum vedeți, este un pasaj uh, delicat, dar important. Așa cum vă spuneam în ceea ce privește Ecuadorul, în acest an, reuniunea societății civile uh, din Europa, Peru, Ecuador uh, se va realiza pentru prima dată în Ecuador. În dezbaterea de astăzi m-a surprins un fapt. Contextul general, protecționism și principiile Uniunii Europene și comerțul liber. America Latină este într-adevăr continentul care se poate alia Europa și să propună acest sistem cuprinzător, pentru că în America Latină și societățile, organizațiile societății civile și-au uh, organizat propriile coduri de muncă uitându-se către Europa acum 100 de ani și au reformat aceste coduri de muncă în anii 80 uitându-se pe, uh, spre Europa. De asemenea, și-au construit propriile comitete uh, sindicale, tot uitându-se spre, spre Europa. Forumul Mercosur este o agregare a tuturor uh, organizațiilor societății civile în uh, zona Americii Latine, care a folosesc folosit drept model Comitetul Economic și Social din Europa și au studiat datorită faptului că portugheza și spaniola sunt limbi oficiale ale Uniunii Europene, toți pașii care au dus la această construcție. Cred că sunt pași importanti și ne uităm cu interes și la faptul că anumite din aceste acorduri care sunt acorduri comerciale au totuși o valoare comercială suplimentare acordul cu Chile și cu Mercosur sunt acorduri de asociere. Deci, pe lângă schimburile comerciale, există și schimburi de valori și principii care garantează că acest continent, împreună cu Uniunea Europeană, are astăzi un cuvânt important de spus în ceea ce privește economia globală. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum dau cuvântul colegilor pentru întrebări. În primul rând, raportorului nostru, domnul Fisas. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să-i felicit pe invitații noștri pentru că au fost niște prezentări extrem de interesante pentru noi. Chiar ieri am avut o întâlnire de monitorizare a acordurilor uh, pe care le avem cu țările andine au participat uh, și uh, sindicaliști din sectorul bananier. Și am fost uh, foarte îngrijorat de ce spuneau, pentru că aceștia ne spuneau că lucrătorii din acest sector se află într-o stare de quasi sclavie, spuneau ei, cu drepturi foarte reduse și cu salarii de asemenea reduse. Asta ne-au spus Motamo. Bineînțeles, mă îngrijorează foarte tare această declarație dacă ne gândim la protecția drepturilor pentru acești lucrători, dar și pentru că aceasta ar putea duce la un dumping social față de uh, lucrătorii din companiile europene. Dacă lucrătorii ecuatorieni, și nu știu dacă se pune aceeași problemă și pentru alte țări din America Latină, deci dacă ei se află în astfel de condiții, atunci am putea ajunge la un adevărat dumping uh, nedrept pentru lucrătorii și companiile europene. Și mă îngrijorează în special această situație de neajutorare în care se află ei și aș vrea să-l întreb pe domnul Jorgensen, care era prezent la întâlnirea de ieri, dacă consideră că Comisia poate face ceva și de asemenea domnul Guido, Uh, care ne poate vorbi despre drepturile lucrătorilor în uh, aceste țări. Pentru doamna Șo Baragan, aș avea o întrebare. Dumneavoastră ați vorbit uh, foarte bine despre susținerea pe care o putem oferi marilor companii, cele care construiesc rețeaua de metrou și așa mai departe, acestea știu cum să ajungă la finanțare, dar mie mi se pare esențial cum să susținem IMM-urile uh, și mai ales care este informația pe care o putem uh, furniza pentru a cunoaște mai bine căile de acces pe piață către această finanțare și așa mai departe. Am discutat cu doamna Rodriguez Pineiro această problematică în vizita din Mexic, pentru că avem nevoie de o, o mai bună informare în ceea ce privește acordurile de liber schimb, care deseori sunt necunoscute de către IMM-uri. Ima, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur și eu uh, felicitărilor uh, uh, pe care le-a exprimat colegul meu față de invitații noștri de astăzi pentru intervențiile atât de clare, la obiect și interesante. Aș avea o întrebare uh, pentru fiecare dintre invitați. Pentru domnul Jorgensen, dumneavoastră spuneați că în luna noiembrie am avut un raport de implementare pentru acordurile comerciale din 2018 și spuneați că aceste rapoarte vor fi mult mai extinse. Vreau să vă întreb care este nivelul de ambiție pentru aceste rapoarte de implementare, pentru că atunci când noi, Parlamentul, am redactat rezoluția în legătură cu implementarea politicii comerciale, am prezentat o serie de cerințe de exemplu, să ne centrăm în detaliu asupra acelor elemente care fac parte din acordul comercial, dar nu fac referință la volumul uh, comercial pe care îl avem, ci la modalitatea de implementare, capitolul de uh, durabilitate și așa mai departe. Pentru doamna Show Baragan, întrebare foarte concretă. Și eu susțin politica BEI pentru a ajuta la finanțarea proiectelor uh, prin companiile de aici. Mi se pare că este un instrument foarte bun, însă în vizita noastră din Columbia am fost informați că acest lucru nu a fost posibil pentru că BEI trebuia întâi să uh, își deschidă un birou în Columbia pentru aceste măsuri de susținere pentru procesul de pace. Și vreau să vă întreb dacă acest birou este funcțional sau dacă în continuare sunt tot felul de obstacole în calea deschiderii biroului. Pentru domnul Ghido, care ne-a vorbit despre implementarea uh, Convenției de la OI, Organizația Internațională a Muncii, din experiența pe care o am eu, în această zonă, am văzut că în uh, unele țări unde s-a semnat Convenția 98, dar ea nu se implementează, unde nu există negociere colectivă, nu există libertate a sindicatelor și atunci mă întreb următorul lucru, pentru că eu întotdeauna am susținut că aceste convenții fundamentale ale OIM ar trebui semnate. Însă ce putem face noi pentru ca ele să fie și implementate? Pentru domnul Iuliano. Aș vrea să știu în vizita pe care am făcut-o pentru a vedea cum se implementează acordurile din Peru și Columbia, am văzut că sunt diferențe între cele două țări. Am constatat de asemenea că nivelul de dezvoltare al societății civile, nivelul de dezvoltare al uh, organizațiilor și susținerea uh, manifestată față de organizațiile societății civile, de asemenea, sunt diferite. Și un comentariu pe care l-ați făcut și sunt absolut de acord cu el, într-adevăr, guvernul preferă să utilizeze mecanisme de monitorizare sectorială la nivelul uh, ministerului, dar acestea, uh, dar ministerul nu are competența de a se ocupa direct de acest lucru. Și am înțeles că pentru Peru, unde situația este mai gravă, ați trimis deja o scrisoare nu știu ce se întâmplă cu Columbia, care este abordarea dumneavoastră, pentru că adevărul este că nu avem acel instrument care să fie gândit și semnat pentru a permite participarea societății civile în procesul de implementare a acordului. Mulțumesc! Mulțumesc, Carolin! Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mă refer la sancțiuni. Exemplul Guatemala revine tot mereu. Cred că Garcia a explicat, dar cred că nu putem spune doar că între America și Guatemala a funcționat odată și că nu se pot uh, formula astfel de sancțiuni. Poate că um, s-ar putea arăta ce fel de alte mijloace s-ar putea folosi dacă uh, nu se pot impune sancțiuni. Dar cred că n-ar trebui să renunțăm așa de ușor la această idee de a impune sancțiuni. Știm și din alte sancțiuni că doar a pune accentul pe dialog este prea puțin. În ceea ce privește normele uh, Organizației Internaționale a Muncii, înțeles că procesele sunt de durată, însă vreau să Revin la o idee. Dacă prevedem ca bază pentru negocieri cele 8 uh, acorduri internaționale ale OIM, atunci poate că partenerul uh, comercial ar fi mai dispus să ratifice aceste opt norme mai rapid, pentru că acestea constituie doar standarde minime. Pentru că dacă nu facem acest lucru înainte de negocieri, ulterior e din ce în ce mai dificil, constatăm de pe urma anumitor exemple. În ceea ce privește societățile civile, diferiți reprezentanți uh, mi-au spus cât de dificil e cu transparența că uneori nici nu sunt informați despre procese, că guvernele nici nu le contactează și că uneori uh, nici nu există invitații la anumite dezbateri. De aceea cred că e nevoie să se poate ajunge la o colaborare mai consolidată și poate că nu e prea bine văzut sau nu se uzitează în America de la Latină ca societatea civilă să fie luată în serios dar trebuie să capete un statut care să arate cât de utilă este această colaborare și cât de utilă până la urmă. Aici va trebui să mai intervenim cu susținere, dar poate se pot discuta și aici măsuri care sunt necesare pentru ca societatea civilă să poată să se implice mai mult și să fie luată mai în serios. Mulțumesc! Iată, aveți câteva întrebări și aș avea și eu în plus câteva. Pentru uh, domnul Iuliano, care este poziția exprimată de uh, omologii din țările din America Latina? Dacă consideră că există destule resurse de cooperare, dacă uh, din punct de vedere financiar își pot îndeplini obligațiile și responsabilitățile din ce în ce mai mari sau nu? Pentru domnul Ghido, nu știu dacă am înțeles eu corect, dar am impresia că în țările din America Latină există o diferență mare între companiile care lucrează la nivel național și cele care lucrează pentru export. Cele care lucrează pentru export au acceptat convenția OIM și așa mai departe, iar în ceea ce privește nivelul intern există mai multe probleme. Deci nu se poate generaliza situația. Pentru doamna Show Baragan, vorbim despre concurența uh, cu China și chiar dacă China nu are atât de multe acorduri de liber schimb așa cum avem noi, care este părerea dumneavoastră? Considerați că China are un avantaj din punctul de vedere al procedurilor sau a orientării strate strategice care este diferită de a noastră și ce putem face noi în uh, această concurență directă. Pentru domnul Jorgensen, în uh, cadrul implementării, rolul delegației UE este extrem de important. Toată lumea e de acord cu acest lucru. Însă vreau să vă întreb dacă există uh, un ghid, un îndrumar pentru uh, delegație în vederea implementării și tot pe aceeași temă, care este părerea dumneavoastră despre legătura între SEAE și DigiTrade? Există o abordare comună, una separată? și cum um, se poate ajunge la un acord asupra rolului delegației UE. Am putea începe în ordinea inversă pentru a răspunde la întrebări. Giuseppe, te rog, îți dau cuvântul. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Am să răspund la întrebarea care mi-a formulat-o domnul președinte Bern Lange în ceea ce privește rol posibil, dar și dificultățile cu care se confruntă organizațiile societății civile. Multe persoane împărtășesc ca și mine o mare empatie pentru America Latină un mare istoric uh, însă a spus că nu trebuie să vorbim de America Latină, ci de Americi Latine. E o realitate, dar totuși uh, în acordul pe care îl avem cu Peru, Columbia, Ecuador și, și intervine oarecum și Bolivia, totuși există diferențe chiar um, însemnate, legate și de uh, istoricul lor. Uh, am văzut un moment extraordinar în procesul de pace uh, cărmuit de președintele Santos în Columbia. Acum avem un nou președinte ales în Columbia care nu știu care, cum va influența creșterea exponențială din punct de vedere economic pe care a înregistrat-o Columbia. Ce putem face noi ca ONG-uri? Am ridicat problema, am arătat contradicțiile, nu? E posibil ca aceste guverne să folosească comitete interne. Columbia a reacționat bine. Și acum aceste comitete se constituie ca organisme autonome și au un raport dialectic cu guvernele lor. În alte locuri însă nu se întâmplă nu putem decât să transmitem această problemă Comisiei care ridică problemă în discuție cu partenerii Uniunii Europene. Cum funcționează? Domnule Lange, trebuie să spun adevărul. A fost un mare interes uh, din partea DigiTrade o linie dotată cu 3 milioane de euro pentru susținerea participării societății civile de asemenea și susținerea mobilității uh, pentru întâlniri între societatea civilă în țările cu care există acorduri. Totuși, doresc să reamintesc că acest principiu este greșit. Noi ar trebui să solicităm guvernelor partenere Uniunii Europene ca acestea să asigure participarea societății civile la comitetul de monitorizare. Acesta este un principiu foarte important. Dacă îl afirmăm ca principiu, trebuie să-l dotăm și financiar. E foarte bine că Comisia se ocupă de aceste costuri, uh, dar ar fi mult mai bine ca guvernele țărilor cu care avem acorduri comerciale să se angajeze pentru a garanta participarea societăților civile la această monitorizare. În acest sens, repet, putem releva contradicții și să lucrăm direct cu Comisia, care este interlocutorul nostru dialectic. Însă dumneavoastră, ca și Parlament European, puteți ridica această problemă politică în discuție. Tot ceea ce a spus și vecinul meu, Lazio Guido, în ceea ce privește uh, Organizația Internațională a Muncii. Dacă acestea sunt principiile Uniunii Europene, dumneavoastră sunteți cei mândri de a le apăra singurul organism ales democratic și ne bazăm pe dumneavoastră. Mr. Guido. Domnul Guido, mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește primele două întrebări, cea referitoare la dificultățile din sectorul bananier în țările din regiunea andină, aceasta având legătură cu ratificarea uh, convențiilor care după aceea sunt greu de implementat. Răspunsul cred că este de la sine înțeles, și anume lucrătorii din aceste sectoare de activitate în special în sectorul bananier, pentru țările care au ratificat convenții, dar nu le implementează, bineînțeles că ar putea utiliza mecanismele de control de la OIM pentru a prezenta plângeri în fața Comisiei de Libertate Sindicală, să prezinte uh, plângeri în virtutea articolului 124 al Constituției sau trimite la Comisia de Experți, iată care sunt instrumentele obișnuite pe care majoritatea sindicatelor din această regiune uh, a anzilor, dar și din America Centrală, le utilizează și le cunosc foarte bine, mai ales în cazul Columbiei. Însă există o problemă aici uh, pe care au constatat-o aceste organizații. S-au prezentat foarte multe plângeri din America Latină, America Latină fiind principalul client pentru acest organ de control, multe observații, reclamații care sunt prezentate, dar uh, până la urmă lucrătorii și companiile doresc soluții concrete la problemele lor și pentru a rezolva o astfel de plângere e nevoie de o perioadă de timp de un an, un an și jumătate, timp în care salariile trebuie plătite. În acest context, organizația a ajutat, în special Columbia, să înființeze mecanisme de soluționare a conflictelor la nivel național. În Columbia există această comisie uh, specială, SETCOIT, care este recunoscută de OIM și care a rezolvat un număr destul de mare de astfel de cazuri între 2002 și 2017, peste 560 de cazuri cu 60% uh, cazuri de reușită. Deci există două domenii de acțiune. În primul rând, făcând publicitate uh, pentru acești lucrători din anumite sectoare de activitate pentru ca lucrurile să nu ajungă la nivel național, ci la nivel sectorial pentru a vedea unde sunt problemele, de exemplu, pentru uh, minerit, uh, sectorul bananiar și așa mai departe. Există și problema copiilor care lucrează, problema salarială, problema femeilor, a minorilor și așa mai departe. Uh, pe de altă parte, trebuie să întărim organizațiile uh, lucrătorilor și a angajatorilor, pentru că dacă acestea nu sunt cu adevărat independente și puternice, atunci nici nu mai merită să ratificăm convenția, care după aceea uh, nu ar putea fi implementată la nivel național sau internațional. Și aș mai face un comentariu legat de Mercosur diferențele în ceea ce privește relațiile de muncă, așa cum spunea și colegul meu, diferențele sunt atât de mari organizațiile sunt foarte puternice într-o țară și foarte vulnerabile în altă țară. Procesele de reformă în domeniul muncii, de asemenea, sunt foarte inegale. Cred că trebuie să ținem cont de toate aceste diferențe. Trec acum la celelalte două întrebări pe care mi le-ați adresat. În primul rând, care este soluția optimă? Înaintea uh, semnării acordului de liber schimb, uh, semnare care depinde, semnătură care depinde de părțile implicate și nu de OIM, este necesar să se realizeze o armonizare a instrumentelor în conformitate cu legislația OIM sau să se semneze întâi, asta este a doua alternativă, și după aceea să se facă armonizarea. Uh, noi, din partea secretariatului organului de supervizare, am observat că uh, la nivelul guvernului, atunci când există o voință puternică, uh, că sunt pregătiți să ia măsurile necesare, așa cum s-a văzut în cazul Qatarului, Bahreinului, Guatemalei și așa mai departe, atunci trebuie să vedem care sunt consecințele pe care sunt uh, dispuse să le accepte guvernele pentru implementarea Convenției Internaționale. Și asta s-a văzut și la implementarea foii de parcurs, care include pași foarte concreți ce trebuie respectați. Ultima întrebare, uh, companii care lucrează mai ales la nivel național sau companii de export și standardele de muncă internațională. Ce ne arată standardele uh, existente nici o companie, indiferent că e mică sau mare, că exportă sau nu, nu dorește să fie menționată, să fie arătată cu degetul în contextul organelor de supervizare. Deci atunci când o țară este supervizată de către acest organ de supervizare pentru a vedea ce activitate desfășoară, Există dorința ca practicile acelei companii să fie în conformitate cu standardele internaționale, indiferent că e o companie mică sau mare. Și e adevărat că e mai ușor pentru companii uh, care exportă să respecte această convenție pentru că au resursele necesare, însă niciuna dintre ele nu dorește să fie văzută ca o firmă care nu respectă standardele de muncă internaționale. Iată ce apare în rapoartele um, organelor de supervizare. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Șeu Baragan! Mulțumesc și mulțumesc pentru întrebări. La primele două am să răspund în spaniolă. Problema IMM-urilor. E clar că susținerea pentru IMM-uri este absolut esențială. De fapt, IMM-urile sunt cele care creează locuri de muncă și reprezintă cel mai mare angajator la nivelul UE, dar nu numai, și în America Latină și atunci când uh, discutăm cu IMM-urile sau la camerele de comerț, acestea ne arată că accesul la finanțare reprezintă principalul obstacol în calea creșterilor economice. Deci tot ceea ce putem face noi pentru a uh, facilita o finanțare mai accesibilă și pe termen mai lung decât uh, cel oferit astăzi, toate acestea sunt măsuri uh, foarte bune. Și un lucru de care trebuie să ținem cont în ceea ce privește IMM-urile și procesul de internaționalizare este cel al consecințelor uh, transformărilor digitale. Pentru că uh, tot ce are de-a face cu internetul lucrurilor, comerțul digital, toate acestea vor schimba felul în care IMM-urile vor putea participa în Uh, implementarea uh, acordurilor de liber schimb. O altă problemă importantă și e adevărat că BEI finanțează de multe ori proiecte mari, uh, că IMM-urile de multe ori sunt furnizori ai marilor companii care apar pe listă ca companii contractate, deci există un adevărat lanț al contractelor în acest proces globalizat, deci și IMM-urile sunt incluse într-un anumit fel. Întrebarea legată de biroul nostru din Columbia, mă bucur că mi-ați adresat-o. Biroul este deschis, este funcțional, dar n-a fost inaugurat oficial și așa cum se întâmplă de cele mai multe ori în astfel de cazuri, președintele Bay dorește să se deplaseze până la Bogota ca să facă această inaugurare oficială, dar e foarte greu să găsească un loc uh, pe agenda sa ca să o facă și așteptăm în primul rând să se liniștească un pic lucrurile în Columbia și sperăm ca până la sfârșitul anului să o inaugurăm, să inaugurăm acest birou oficial. Și de altfel ce este important, biroul s-a deschis în interiorul uh, biroului uh, delegației UE. Am avut toată susținerea din partea uh, Serviciului de Acțiune Externă și susținere din partea guvernului colombian. Suntem, deci, acolo, suntem funcționali, dar uh, nu s-a inaugurat oficial, cum spuneam. Referitor la problema Chinei. Aș menționa aici trei aspecte. În primul rând, China, companiile chinezești sau uh, susținătorii de investiții uh, din China au un avantaj. De ce? În primul rând pentru că au o perspectivă pe termen lung care ne e greu de găsit nouă europenilor, pentru că noi de multe ori ne gândim uh, din punctul de vedere al mandatelor guvernamentale și de multe ori finanțarea pe care o facem uh, pentru chinezi, de exemplu, e pe o perioadă de 25 de ani, lucru care e greu de înțeles pentru europeni, și anume că anumite tipuri de investiții, anumite tipuri de reforme pe care le dorim prin investiții au nevoie de finanțare care să fie plătită de generația asta și de următoarea, pentru că și generația următoare va profita de pe urma acestor investiții. Deci problema uh, perspectivei de timp, uh, chinezii o rezolvă mult mai bine. Asta e o realitate. În al doilea rând, chinezii au o abordare mult mai centralizată decât a noastră. Sunt cu adevărat centrați și au toate elementele necesare pentru a atinge un obiectiv unic. Și din acest punct de vedere, noi, europenii, suntem mult, suntem mult mai împrăștiați. Al treilea element este că regulile cu care lucrăm noi sunt atât de diferite. Probleme precum transparența, de exemplu, noi nu înțelegem la fel transparența, uh, și nici nu avem aceeași înțelegere asupra beneficiilor pe care le aduc achizițiile uh, publice libere, care sunt deschise concurenței internaționale, deci ei pot veni, de exemplu, cu oferte în ceea ce privește lucrările publice și așa mai departe. Noi nu. Și de câte ori am vorbit cu uh, guvernele acestea, le-am întrebat, sunteți siguri că obțineți valoarea pentru banii pe care îi investiți? Pentru că am văzut, de exemplu, cum în China se finanțează exporturi într-o serie de state. De multe ori aceste state pur și simplu nu își permit să aibă astfel de instalații și China știa foarte bine acest lucru, uh, preiau controlul și au aceste avamposturi. Deci abordarea lor este cu totul diferită și viziunea pe termen lung și a consecințelor pe termen lung este diferită de a noastră. Noi, europenii, nu lucrăm așa. Iată ce se întâmplă și cred că din ce în ce mai multe state, în special în Africa, cred că au înțeles că uneori soluția cea mai bună uh, nu este aceeași pentru generații uh, diferite. Este un lucru la care noi europenii ar trebui să ne organizăm mult mai bine pe viitor. Mulțumesc! We'll come back to this point. Mulțumesc! Sunt convins că ne vom întoarce la acest punct. Domnule Jorgensen. Mulțumesc. Preluând întrebările în ordinea în care au fost formulate, prima întrebare, dacă există condiții comparate cu sclavia în sectorul bananier în Ecuador, da, și eu am auzit această acuzație ieri, se pare ceva foarte serios, nu ar trebui să um, nu luăm în serios așa ceva, dar totuși astfel de acuzații trebuie uh, formulate um, doar uh, cu anumită prudență. E evident ceea ce am încercat să excludem prin acorduri și am spus și reprezentantului nostru că trebuie să facă uz de posibilitățile pe care le avem în baza acordului și prin intermediul forumului societății civile pe care îl avem împreună cu Columbia Peru să se angajeze într-un dialog asta în vederea următoarei întâlniri pe care o vom avea cu aceste țări uh, în noiembrie. A doua întrebare din partea doamnei Piniero, în ceea ce privește raportul de implementare a acordului de liber schimb. Este cea de-a doua ediție a acestui raport și ceea ce am încercat să facem în ceea ce privește America Latina este să încercăm să uh, avem un raport mai complet și mai comparabil în ceea ce privește diferitele aspecte, de pildă rata de utilizare a preferințelor. Încercăm să obținem mai multe date în această privință. Asta este o problemă, de pildă, legat de America Centrală, unde nu avem aceste rate de utilizare a preferințelor. De asemenea, încercăm să standardizăm datele uh, folosind de pildă doar date Eurostat și să ne asigurăm că există o raportare amplă pe acordurile unde nu există obligații de raportare precum Chile și Mexic. Deși Chile și Mexic vor fi incluse în acest raport. Și sigur că vrem ca informațiile să fie cât se poate de cuprinzătoare și atunci includem și informații cu privire la dezvoltare durabilă, așa cum suntem obligați și în conformitate cu regulamentul cu privire la implementarea acordurilor. Răspunsul la întrebarea doamnei van der Heinz legată de nevoia unei implementări mai puternice a dezvoltării durabile în domeniul comerțului. Suntem conștienți de faptul că e nevoie să facem mai multe, să um, dotăm aceste eforturi cu mai multe resurse financiare și vom face acest lucru uh, asigurându-ne că vom organiza mai multe evenimente în aceste țări și Sperăm să ne asigurăm de asemenea că și posibilitatea societății civile de a participa există. Înțelegem și dorința dumneavoastră ca Parlamentul European de a avea acțiuni mai importante uh, și veți vedea și acel plan de 50 de puncte care a fost adoptat sau uh, uh, semnat și vom vedea cum va fi implementat și legat de America Latină. Am avut o întâlnire săptămâna trecută cu America Centrală și am căzut de acord că trebuie făcute mai multe și trebuie a creat un plan de acțiune. Și vom vedea acum cum vom eficientiza eforturile și cu Columbia. Întâlnirea va avea loc în noiembrie. Una din temele de discuție va fi și implicarea societății civile, la fel și în Peru, unde ne există supoziții cum că Peru nu își respectă angajamentele. Totuși, aceste acorduri oferă posibilitatea pentru societatea civilă de a se implica mai mult, iar pentru noi de a pune în discuție aceste chestiuni. La întrebarea dacă există un îndrumar pentru delegațiile UE, delegațiile UE fac parte din Comisie și din SEAE, deci există un îndrumar specific, fac parte din aparatul nostru, ceea ce înseamnă că Ceea ce face secțiunea pentru comerț în Columbia este și rezultatul acțiunii la fața locului. Colaborăm cu SAE, aș spune că avem relații excelente cu SAE, pentru că dezvoltarea durabilă nu ține doar de comerț și nu doar politică. Uneori chestiunile sunt separate, comerț sustenabil sau posibilități pentru IMM-uri și alte ori sunt complet separate inițiative pentru proces de pace sau uneori sunt comune. Una dintre inițiativele în Columbia sunt acordul de pace sau acordul pentru acompanierea procesului de pace. Să nu uităm că <clears throat> delegația de la fața locului reprezintă atât Comisia cât și SEAE. Mulțumesc pentru aceste întrebări și mulțumesc pentru participare. Președintele, mulțumesc foarte mult. M-ați convins că trăim într-o lume perfectă. Deci, mulțumesc tuturor participanților. A fost o audiere foarte intensă cu foarte multe aspecte interesante. o scurtă solicitare de a formula câteva observații suficient complementare. Domnule, pre Domnule președinte, sunt ambasadorul uh, Peruului. Dacă îmi permiteți să intervin, aș uh, vrea să intervin uh, doar un minut pentru a face câteva comentarii referitoare la declarațiile făcute astăzi față de anumite probleme din țara mea. Aș face referință în special la acel concept de Domestic Advisory Group uh, pe care l-ați uh, invocat aici și pe care nu-l cunoașteți poate atât de bine. În conformitate cu articolul 281 din uh, Tratatul de Liber Schimb pe care îl avem cu Uniunea Europeană, fiecare parte trebuie să consulte comitetele sau grupurile naționale care au competență în domeniul mediului, al dezvoltării durabile și așa mai departe pentru fiecare stat și că dacă acestea nu există, ele vor fi înființate. Aceste organe trebuie să respecte legislația națională din țara respectivă. În țara mea avem mai multe grupuri care au legătură cu acest domeniu. Avem un Consiliu Național al Muncii, un Consiliu de Securitate și Sănătate la locul de muncă, o Comisie de Diversitate Biologică. Comentariul pe care l-a făcut prietenul nostru italian, pe bună dreptate, este că liderul acestor grupuri de multe ori este INSAO, ceea ce nu ar trebui să se întâmple. De aceea vreau să menționez aici că în urma cu câteva săptămâni, autoritățile uh, peruviene, în special Ministerul Muncii, a prezentat o propunere pentru că Consiliul Național al Muncii, uh, entitatea cea mai uh, integrată, generală, unde se află numărul cel mai mare de lucrători și angajați și angajatori, să fie condusă de o persoană care să n-aibă nimic de a face cu statul, deci o persoană independentă. Mi se pare o propunere complet acceptabilă și noi nu dorim să interpretăm articolul 281 ca uh, o nevoie de a înființa uh, un organ așa cum o anumită parte și-ar dori să aibă. Fiecare stat trebuie să aibă un serviciu, o entitate în conformitate cu propria sa legislație națională pentru o astfel de instanță care, într-adevăr, ni se pare absolut uh, relevantă și importantă. Doar un comentariu, domnule președinte. Este important uh, să nu avem o astfel de limitare și uh, este greitor faptul că avem o plângere care a fost prezentată de o organizație neguvernamentală și care este analizată atât de către Comisia Europeană cât și de statul nostru. Aceasta ne arată foarte clar că cuvântul sau punctul de vedere al sindicatelor, al lucrătorilor uh, este Uh, liber exprimat. Vă mulțumesc, domnule președinte. Of course, now this was not... Mulțumim foarte mult. Sigur, nu a fost o audiere despre Peru. Urmează punctul privind punerea în aplicare a acordului cu Columbia și Peru și acolo vom discuta chestiuni care țin de țara noastră. Eu am discutat cu ministrul muncii din țara dumneavoastră, de altfel perspectivele diferă însă cred că lucrurile în ansamblu merg în direcția cea bună. Încă o dată le mulțumim uh, invitațiilor pentru informațiile atât de interesante oferite. Sunt sigur că aceste discuții nu sunt ultimele pe această temă, o să discutăm modernizarea acordurilor și punerea în aplicare a lor. Vă mulțumesc! This leads me to the next point. Cu aceasta trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punerea în aplicare a acordului care deja datează de 5 ani, acordul comercial cu Columbia și Peru. Raportor, domnul Fisas, căruia îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Acordul de liber schimb cu Peru și Columbia, după cum știți, a fost aplicat în mod provizoriu timp de 5 ani. Iată de ce este un moment potrivit pentru a evalua uh, felul în care s-a implementat. Acordul a fost semnat la Bruxelles pe 26 iunie 2012 și a fost uh, uh, implementat cu titlu provizoriu, începând din martie 2013 cu Peru și cu Columbia începând din august anul trecut. De asemenea, Parlamentul și-a dat consimțământul pe 11 decembrie 2012 pentru Peru și pe 1 ianuarie 2016 Ecuadorul uh, s-a alăturat acestui acord, ceea ce ne arată importanța sa geostrategică și comercială. Implementarea acordurilor comerciale reprezintă o prioritate pentru Comisia noastră și Parlamentul European. Mai important însă este să monitorizăm aceste acorduri comerciale și asta nu doar în etapa de negociere, ci și în faza de implementare. Chiar ieri, așa cum am spus-o mai devreme, am avut un, uh, o întâlnire a grupului de monitorizare pentru țările andine, am avut un schimb de opinii cu Comisia și cu actori uh, din sectorul bananier. Am primit și informații uh, de la fața locului. Am avut o delegație a comisiei noastre din 12 până pe 16 februarie anul acesta uh, și rezultatele acestei misiuni vor fi incluse în raportul de implementare. În plus, săptămâna trecută, secretariatul ne-a dat și raportul oficial al comisiei. Din păcate, n-am putut participa la această misiune din cauza unei operații. Iată, începem astăzi dezbaterea la INTA în ceea ce privește uh, implementarea acordului cu Columbia și Peru. Schimbul de opinii de astăzi va începe cu punctul meu de vedere referitor la uh, de, raportul pe care îl voi prezenta pe 26 septembrie votul fiind prevăzut în luna noiembrie, aici la comisia noastră. Dragi colegi, am senzația că mergem pe drumul cel bun în ceea ce privește implementarea acordului și așa cum a spus domnul președinte uh, Lange, uh, paharul este pe jumătate plin și chiar dacă comerțul bilateral nu a crescut, acordul a reușit să compenseze uh, consecințele apărute în urma noilor tendințe ale fluxului comercial s-a ajuns la stabilitate economică, la modernizare și diversificare a exporturilor pentru cele două țări. Fluxurile uh, comerciale și de investiții sunt în general pozitive pentru ambele părți. Exporturile de produse agricole din partea UE au crescut semnificativ pentru ambele țări. Implementarea acordului a fost un instrument uh, deosebit de bun pentru a îmbunătăți accesul pe piață pentru companiile europene, nu doar prin eliminarea taxelor vamale, ci și prin reducerea barierelor comerciale la nivel bilateral. Vom avea în curând din partea Comisiei cifre sau date detaliate în legătură cu comerțul și fluxul de investiții. Sper să primim și informații uh, în legătură cu impactul acestui acord asupra IMM-urilor. În raportul anual de implementare al Comisiei, am văzut că acordul a avut un impact foarte benefic pentru IMM-urile din cele două țări. Pentru Columbia, 2002 companii au exportat către UE în anul 2016 față de 1656 în anul 2002. Consiliul pentru promovarea exportului și a turismului din Peru uh, au apărut uh, în plus 2600 de companii care au exportat către Uniunea Europeană. asta care este impactul pentru companiile europene? Nu știu dacă avem date disponibile pentru acestea. Ca la fiecare acord comercial, situațiile sunt foarte diferite uh, de la un stat la altul și toate acestea vor apărea în raport pentru a rezolva problemele existente și pentru cazurile în care acordul nu se uh, respectă așa cum se întâmplă cu anumite denumiri de origini și altele. Dialogul în ceea ce privește comerțul durabil cu partenerii noștri și cu reprezentanții societății civile a crescut de asemenea și a fost foarte util. Parlamentul European consideră că standardele internaționale de lucru și asupra mediului trebuie să se aplice pe deplin pe de o parte, considerăm că acordurile comerciale reprezintă un instrument politic pentru a îmbunătăți uh, condițiile în țările partener, însă, pe de altă parte, prevederile în ceea ce privește dezvoltarea durabilă sunt extrem de importante pentru a proteja companiile europene față de practicile de dumping social și de mediu. În 2012, Parlamentul European a cerut guvernelor din Peru și Columbia uh, niște planuri de acțiune în ceea ce privește dezvoltarea durabilă înainte de a oferi consimțământul pentru acest acord. Ambele țări au prezentat acest plan de acțiune, ceea ce reflectă voința lor de a proteja aspectele din acord. Aș mai menționa aici că cele două țări sunt singurele pentru care Parlamentul a cerut o foaie de parcurs înainte de a-și da consimțământul informat și în raportul meu vom evalua felul în care aceste planuri de acțiune au fost implementate pentru drepturile omului și dezvoltarea durabilă. Consider că cele două state au făcut progrese semnificative și pozitive. Cred de asemenea că fără acord probabil că progresele ar fi fost mai reduse. Însă mai sunt multe de făcut în domenii cum ar fi, de exemplu, lupta împotriva corupției, mediul înconjurător, îmbunătățirea drepturilor omului și a drepturilor în domeniul muncii, libertatea de uh, asociere, inspecțiile de muncă, uh, munca informală. În Peru, uh, această muncă informală reprezintă 73% și în Columbia 53%, de asemenea problema muncii copiilor. Trebuie să fim conștienți de contextul prin care au trecut cele două țări. E clar că dacă aplicăm direct standardele europene, lucrurile nu vor merge prea bine. Însă cele două state trebuie încurajate pentru a merge în direcția cea bună și uh, că vor avea susținerea noastră în acest sens. Un alt element important pentru Parlamentul uh, European este înființarea unor grupuri naționale de evaluare pentru implementarea acordurilor și pentru a promova dialogul cu societatea civilă. Aș vrea să felicit Columbia pentru că a creat un grup de consultanță internă care este independent de guvern și pentru că a numit 908 inspectori ai muncii care să garanteze o implementare corectă a legislației în domeniul muncii. Cer uh, și celelalte țări, uh, uh, Peru, să meargă pe același drum, în special ambasadorul care este prezent astăzi aici. În încheiere, aș vrea să subliniez importanța faptului că Columbia a intrat în OCDE pe 30 mai. OCDE-ul a felicitat Columbia și citez aici pentru reformele impresionante făcute, de exemplu, în domeniul justiției pentru uh, reducerea uh, muncii informale. Columbia a făcut pași importanți înainte pentru a îmbunătăți guvernanța companiilor statale și pentru a îndeplini Convenția OCDE împotriva mitei. Și lista continuă. Dragi colegi, aștept comentariile dumneavoastră și aștept să lucrăm împreună cu raportorii din umbră de la toate grupurile politice la un dosar, un dosar extrem de important. Mulțumesc! Mulțumim și noi din partea socialiștilor. Imaculada. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să spun bun venit reprezentanților oficiali, ambasadorilor uh, din Peru și Columbia. Um, mi-a plăcut foarte mult uh, prezentarea raportului de implementare pe care a făcut-o domnul Fisas uh, și eu abia aștept să lucrăm împreună în același sens atunci când vom avea documentul în față și uh, probabil că va trebui să prezentăm câteva amendamente, dar uh, documentul cred că are o abordare foarte bună. Este important să recunoaștem, pe de o parte, toate consecințele benefice ale acordului pe care l-am semnat uh, cu Peru și Columbia, să vedem cum s-au făcut progrese spre mai bine, cum s-au atins sau nu obiectivele pe care noi ni le doream și să identificăm, pe de altă parte, ce mai rămâne de făcut. Cred că dacă încercăm să includem aici, și am să revin la un comentariu pe care l-am făcut și în trecut, cred că ar fi important ca în ambele acorduri să venim cu instrumente uh, pe care le avem deja în acordul cu Mexicul. Instrumente pentru uh, a promova IMM-urile, informații necesare oferite prin ghișeul unic care să uh, permită într-adevăr IMM-urilor să beneficieze de pe urma acestui acord. Pe de altă parte, consider că ar trebui să uh, facem cunoscut această informație în rândul companiilor din Peru, Columbia, dar și din Uniunea Europeană pentru ca ea să ajungă la cât mai multe companii. Un element care mă îngrijorează, uh, cred că este important ca în acest raport de implementare să ne gândim cum putem face ca societatea civilă să participe mai mult. Și dacă ne gândim și la comentariul făcut de domnul Iuliano, cu care sunt absolut de acord, ar trebui să recunoaștem că societatea civilă și participarea sa în cadrul dialogului cu noi uh, este esențială pentru că acordurile noastre până la urmă sunt pentru cetățenii de rând, pentru a îmbunătăți condițiile de lucru, condițiile de competitivitate pentru aceștia. Iată de ce principalii actori trebuie să participe la aceste sesiuni de informare. Ar trebui să găsim un canal uh, pentru a-i include și pe reprezentanții societății civile. Aștept uh, acest prim document și aștept să lucrăm împreună la acest dosar. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Zahardil, uh, mulțumesc, domnule uh, președinte, e o mare plăcere să <clears throat> discut aici alături de noastră primul raport de punere în aplicare. Eu m-am ocupat de această chestiune de multă vreme Am fost aici când s-au realizat aceste acorduri, prin urmare este o plăcere reală să văd că aceste acorduri sunt puse în practică deja și avem, iată, șansa să evaluăm primele rezultate concrete. În ceea ce privește Columbia, până acum, dacă ne uităm la schimburile comerciale și dacă facem o comparație cu uh, acordul uh, cu Corea, vedem că volumul de schimburi ar fi putut fi mai mare, într-adevăr. Primul tratat cu Corea de Sud a fost un, un succes imediat. În acest caz, rezultatele arată oarecare întârziere, dar potențialul este gigantic. Columbia e a două țară ca populație, în America Latină, bogată în resurse naturale, cu un popor tânăr și dinamic. Există și rezultate pozitive, exporturile au crescut, s-a diversificat portofoliul de exporturi colombiene către Uniunea Europeană. combustibili, minereu, dar și produse agricole. De asemenea, a crescut interesul firmelor europene în această țară. Trebuie să promovăm acest acord pe plan intern în ambele Uh, uh, părți semnatare, trebuie să încurajăm mediul de afaceri să profite de pe urma acestui acord, mai ales IMM-urile, pentru că potențialul din, la acest capitol nu a fost pe deplin fructificat. Persistă o serie de dificultăți pentru firmele europene, de exemplu, uh, obstacole netarifare, dar obstacole oricum, impozitare excesivă la alcool, anumită povară administrativă, și de asemenea e destul de greu să dovedești acces la uh, cele de ofertă pentru achiziții publice. În ceea ce privește Peru, la fel rezultate mixte. La început uh, schimburile au scăzut în primii ani. Acum însă vedem tendință, o tendință pozitivă. Schimburile comerciale au crescut în 2017, s-au diversificat exporturile peruviene către Uniunea Europeană și a crescut cota produselor cu valoare adăugată mare. Perul este câștigătorul deocamdată pentru că are un uh, surplus al balanței comerciale în relația cu Uniunea Europeană Asta înseamnă că potențialul nu este pe deplin utilizat și companiile europene încă nu cunosc avantajele acestui acord și, prin urmare, trebuie să creștem nivelul de conștientizare în Europa. Trebuie să, ca și Europa să profite de pe urma acestui acord. Asta ar fi, în esență, observațiile mele. Aștept cu nerăbdare să văd proiectul de raport uh, și voi coopera cu plăcere cu raportorul și cu ceilalți raportori din umbră la un raport care să se bucure de sprijin larg. Domnul Scholz. Thank you, Chair, and I can only... Mulțumesc, domnule președinte. Nu pot să fiu decât de acord cu colegii care ne spun că așteaptă cu nerăbdare uh, să, să vadă proiectul de uh, raport. Cred că acest acord uh, a fost discutat de multă vreme această temă. Am avut câteva schimburi de opinii în materie de schimburi comerciale, dar și pe componenta politică a acestui acord. Asta mă, mă duce cu gândul la una din principalele lecții pe care le-am învățat când am vizitat Columbia și Peru, și anume corelația dintre relația comercială și componentele din acordul comercial și procesul de pace din această țară este una evidentă, a fost menționată de toți interlocutorii noștri. De unde și observația că probabil ar trebui să includem în proiectul de raport uh, o mențiune la faptul că divizarea societății este extrem de reală, există un clivaj între, cei, între populația urbană și cea rurală. Cele două categorii de populație percep în mod diferit acest acord comercial. populația rurală a avut de suferit pentru că nu s-au găsit alternative la plantațiile de coca. Asta înseamnă că noi, uitându-ne la realizările acestor 5, a acestor 5 ani, trebuie să ne și gândim la cum am putea continua punerea aplicarea aplicare a acestui acord comercial în sprijinul dezvoltării socioeconomice a tuturor pentru că toată lumea judecă lucrurile din perspectivă proprie. E bine asta pentru mine, pentru familia mea, pentru generațiile următoare și sigur e important și ca Uniunea Europeană să fie văzută ca un partener corect și echitabil pentru aceste țări. Apoi, trebuie să ne uităm și la capitolul TSD. Discutați discutat în grupul de monitorizare, probabil a fost menționat și la audierile de astăzi, faptul că economia cenușie încetinește evoluția lucrurilor. Aici ambasadele ar putea interveni dacă ne-ar putea trimite informații permanente în legătură cu depășirea acestor obstacole de ordin structural. Sigur, intrarea Columbiei în comunitatea internațională este, este de salutat, dar trebuie uh, rezolvate încă o serie de probleme care persistă în această țară. Ar trebui eventual să includem o serie de astfel de observații în raport. În ceea ce privește grupul meu, uh, noi suntem extrem de interesați să cooperăm cu raportorul și cu raportorii din umbră în uh, pregătirea acestui raport și să vedem ce trebuie modificat. Draw attention to has been solved. So also from my uh, point deci și în ceea, ceea ce mă privește, deocamdată privesc cu optimism uh, declarația dumneavoastră că toate aspectele discutate în ultimele luni și ani în comisii în perioada încheierii și a punei aplicare acordului vor trebui să fie reflectate în raport și sper că vom putea, de asemenea, să spunem că Comisia se angajează să fie un observator permanent al aplicării acestui acord, ca să discutăm acordurile nu odată la 5 ani, ci să găsim o procedură care să permită o monitorizare permanentă printr-o relație cu DigiTrade de la Comisie ca să vedem care sunt uh, beneficiile și ce trebuie să îmbunătățim. O dezbatere extrem de politicoasă și cordială până acum. Sper să fie cazul de acum încolo tot timpul în comisia noastră, dar oricum, în principiu, noi ne înțelegem bine unii cu ceilalți. Asta e avantajul comisiei noastre. Domnul Jurgensen. Mulțumesc foarte mult. Câteva scurte observații și din partea mea. Sunt de acord cu domnul Fisas. Dânsul spunea că paharul e pe jumătate plin. Asta înseamnă că am făcut multe lucruri, dar încă mai sunt lucruri de făcut. Nu ne putem culca pe lauri, nici noi, nici eh, partenerii noștri. E important în acest context să știm că lucrurile merg înainte doar dacă ambele părți vor ca lucrurile să meargă înainte și investesc resursele necesare. Deci e vorba de un parteneriat între noi și aceste state. Dacă ne uităm la cifre, s-ar putea spune că acordul nu a dat rezultatele așteptate. A crescut uh, schimburile comerciale, dar nu atât au crescut după ce am semnat acordul cu Corea de Sud. Însă, dacă privim la fondul problemei, vedem că o creștere de 95% în uh, exporturile agroalimentare către aceste țări din Uniunea Europeană, 95% către Columbia, 70% către, către Peru. În anul trecut și exporturile către Ecuador au crescut uh, în mod semnificativ. au scăzut exporturile de materii prime către Europa din aceste țări. Însă, Columbia exportă cu 43% mai multe alimente către Uniunea Europeană, la fel și Perul cu 35% mai mult. Deci, vedem că aceste state nu mai depind de exportul de materii prime, de minereu, și pot uh, exporta acum produse cu valoare adăugată mai mare. Deci, categoric, putem vorbi de câteva rezultate pozitive. La fel, am putut rezolva o, chestiune, o serie de chestiuni cât țin de accesul la piețe. Am uh, discutat cu Columbia uh, problema accesului la programe de achiziție publică, uh, tot cu Columbia legea privind importurile de alcool. Columbia, de asemenea, a, a eliminat uh, și a renunțat și la politica de scoatere din circulația camioanelor. Ecuadorul a abrogat uh, taxa pe servicii vamale introdusă anul trecut, acum au abrogat-o, la fel și cu, cu Perul. S-au aprobat importurile la, la alte categorii de produse, rămân probleme, acces la piețe, SPS, produsele din, din carne, cu Perul, la fel și pentru Ecuador, transporturi directe, dreptul de proprietate intelectuală, respectarea denumirilor de origine, indicațiilor de origine geografică și apoi în Peru încă așteptăm eliminarea unei taxe discriminatorii care favorizează uh, spiritoasele locale și de asemenea comerțul și dezvoltarea durabilă. Aceasta va fi o prioritate în activitatea noastră în perioada ce urmează. Am avut ceva succese pe relația cu Columbia. Am avut întruniri extrem de fructoase anul trecut. Acum ne pregătim pentru ședința subcomisiei pentru comerț și dezvoltare durabilă și în pregătirea unui acord comercial în care o să discutăm și chestiuni structurale să vedem cum funcționează aceste mecanisme structurale în diferite țări. Ecuadorul e abia la început, însă pentru Columbia și Peru deja s-a acumulat ceva experiență și va trebui să vedem puțin care este fondul problemei și să vedem dacă angajamentele asumate sunt respectate. Însă, încă o dată, repet, e vorba de un parteneriat. Ambele părți contribuie la succesul acordului și lucrurile merg bine doar dacă ambele părți eh, vin cu dorința ca acesta să se bucure de succes. Acum, eh, spune domnul președinte, eh, dau cuvântul reprezentantului ambasadei Columbiei, doamna Adriana Vargas. Mulțumesc, domnule președinte. Într-o lume în care confruntările de tip uh, social sunt permanente, este, avem o veste bună că în Columbia s-a pus capăt conflictului armat de peste 50 de ani cu 8 milioane de victime și 250.000 de morți. Am trecut printr-un proces uh, în care s-au stabilit uh, condițiile pentru încheierea luptei armate și mai mult uh, s-au făcut și schimbările necesare pentru a schimba condițiile care au dus la această violență în ultimele decenii. Am inclus aici dezvoltarea rurală, participarea rurală, culturile ilegale și în special garantarea drepturilor pentru victime. Măsurile uh, acestea trebuiau să aibă și o abordare teritorială. Avem deja 16 planuri de dezvoltare care sunt în curs pentru regiunile cele mai afectate de acest conflict, peste 30% din suprafața țării noastre. A fost greu să ajungem la un acord, e adevărat, dar acum ne așteaptă o provocare și mai mare, implementarea lui cum să implementăm toate aceste planuri pentru a include la nivel național regiunile cele mai afectate. În august uh, vom avea uh, deja 5 ani de la implementarea provizorie a acordului de liber schimb, uh, acord care a îmbunătățit economia și a întărit legăturile între țări cu aceleași valori democratice, cu comerț liber și stat de drept. Iată deci ne așteaptă o adevărată oportunitate pentru ca comerțul să lucreze în slujba păcii. Pe măsură ce vom avea mai multe investiții care să ne întărească economia și să construim pacea în aceste regiuni, și, în sens invers, oportunitățile productive din aceste regiuni ar trebui să aducă beneficii schimburilor comerciale. E vorba de uh, legătura între acordul de pace și acordul comercial, adevărata căsătorie între cele două, cum îi spunem noi, cuplul între cele două, cum îi spunem la ambasadă. Trebuie să vedem în primul rând ce se întâmplă cu implementarea acordului comercial. Așa cum spuneau și colegii mei, rezultatele sunt pozitive până acum, lucru care a fost recunoscut de, de Comisia Europeană săptămâna trecută în fața OMC, în cadrul analizării uh, politicilor comerciale ale Columbiei. Uniunea Europeană este în continuare a doua zonă de destinație a exporturilor noastre și reprezintă 14% din exporturile noastre în 2017 după Statele Unite. De asemenea, este al treilea producător uh, pentru noi după Statele Unite și China în proporție de 15%. 78% din exporturile uh, de fructe uh, din Columbia se duc către UE. Micile companii au avut de câștigat de pe urma acestui acord. În anul 2017, 1157 de companii au exportat către uh, Uniunea Europeană produse în, în valoare de uh, peste 10 milioane de dolari. Multe dintre ele sunt IMM-uri și 582 sunt chiar micro-întreprinderi. Anul trecut, 11,3% din totalul vânzărilor uh, de natură non-energetică din Uniunea Europeană au venit uh, de la acești exportatori. Suntem convinși însă că potențialul este și mai mare. Această nouă oportunitate pe care o oferă acordul de pace ar trebui să crească și mai mult oportunitățile noastre. În ceea ce privește progresele tehnice pentru implementarea acordului, acestea sunt analizate la nivelul comisiilor pentru măsuri sanitare și fitosanitare, unde s-a ajuns, de exemplu, la un dialog constant și benefic între autoritățile sanitare și s-a ajuns uh, la o procedură unificată în ceea ce privește importurile europene și admisibilitatea produselor agricole cheie pentru Uniunea Europeană. Columbia și-a îndeplinit angajamentele în ceea ce privește accesul pe piață și a modificat legislația pentru uh, băuturi, pentru lichioruri, pentru camioane și pentru drepturile de autor. Avem alte subcomisii unde ar trebui să se facă progres, progrese mai mari, cum ar fi, de exemplu, Comisia pentru Facilitarea Comerțului, unde avem nevoie de o agendă mai bună, mai dinamică și uh, Comisia pentru Drepturile de Proprietate Intelectuală, pentru că avem 117 de indicații uh, geografice care sunt protejate la nivelul UE în conformitate cu acordul, uh, deși indicațiile geografice columbiene nu au obținut protecție. Mai avem două provocări în ceea ce privește implementarea acordului. În primul rând, cotele uh, pentru taxele vamale. Din opt contingente pe care le avem, singurul pe care îl utilizăm noi, majoritar, în proporție de 85%, este cel pentru uh, zahărul din trestie de zahăr. Pe de altă parte, avem o problemă cu admisibilitatea pe piața europeană a produselor industriale. Columbia a înțeles că Uniunea Europeană trebuie să stabilească niște standarde sanitare pentru produse sensibile, însă acestea trebuie să țină cont de niște reguli de joc foarte clare. Interesul nostru este să respectăm aceste standarde, însă cerem să fim înțeleși uh, uh, în ceea ce privește dificultatea de a atinge aceste standarde și avem nevoie de mai multă asistență tehnică. De exemplu, ce se întâmplă cu cadmiul prezent în uh, cacao este un exemplu interesant, pentru că nu există o cultură mai importantă în perioada post-conflict decât cacao și exportatorii noștri țăranii vor fi afectați puternic de standardele care vor intra în vigoare începând de la anul. Un alt uh, exemplu este cel al uleiului de palmier. Trebuie să menționăm aici îngrijorarea noastră legată de deciziile luate la nivelul UE pentru acest produs așa cum se întâmplă și cu cadmiul. Suntem de acord și înțelegem îngrijorarea europenilor pentru durabilitatea resurselor naturale. Considerăm însă că argumentul utilizat nu se poate aplica Columbiei pentru că uh, uleiul de palmier s-a făcut uh, fără niciun fel de defrișare. Deci principala problemă a noastră este uh, suprafața mare de terenuri uh, pe care o avem Uh, fără culturi în urma conflictului armat. Palmierii au oferit o mai bună utilizare a acestor terenuri, protejând în același timp mediul. Avem un program uh, național uh, pe care l-am uh, susținut cu ajutorul uh, World Wide Fund și am reușit să recuperăm biodiversitatea pentru aceste zone prin culturile de palmieri. Considerăm că există soluții benefice pentru ambele părți și pentru mediul înconjurător. Dacă mai permiteți, domnule președinte, încă o clipă. Trebuie să ne asigurăm și îndeplinirea capitolului 9 pentru uh, dezvoltarea durabilă. Salutăm cooperarea pe care am avut-o și s-au făcut progrese deosebite în dialogul cu societatea civilă. Așa cum au arătat și colegii mei, am ființat un grup intern consultativ care este absolut independent. Nu am timp acum să precizez toate progresele făcute în domeniul muncii, dar aș vrea să subliniez aici că pentru prima oară în istorie lucrătorii formari au devenit majoritar la nivel rural. Avem contracte colective în proporție de 44%, inspecția muncii de asemenea și-a dublat uh, efectivele și s-au făcut multe alte progrese. În ceea ce privește mediul înconjurător, nici aici nu am rămas cu brațele îngrucișate. Avem o strategie pentru controlul defrișării, în plus înființarea unui grup de elită care luptă împotriva defrișării. Avem un grup de procurori specializați pe această temă și oferim uh, soluții alternative pentru utilizarea teritoriilor rurale. În încheiere, domnule președinte, trebuie să profit de această ocazie pentru a sublinia importanța uh, faptului că Columbia a intrat în OCDE și aceasta reprezintă o garanție și pentru partenerii noștri europeni. Mulțumesc! Mulțumim, trebuie să respectăm limita de timp pentru că altfel nu putem încheia toate punctele de pe ordinea pe zi. Domnule ambasador, doreați să mai interveniți? Da, mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să o fac cât mai repede cu putință. În primul rând vreau să mulțumesc pentru prezentarea făcută de domnul Fisas, care a fost extrem de interesantă. Pot să vă spun că Peru dorește să coopereze pe deplin uh, pentru uh, a face progrese în acest dosar, așa cum v-am mai spus-o, de fapt. Aș vrea să fac câteva precizări față de ce s-a spus aici. În primul rând, Comitetul de comerț pe care îl avem cu Uniunea Europeană este comitetul care funcționează cel mai bine uh, de pe urma tuturor acordurilor comerciale pe care Peru le are cu diverse țări sau regiuni ale lumii și sunt destule. Care au fost beneficiile comerciale pentru noi? În primul rând, în sectorul non-tradițional am avut o diversificare a comerțului Exporturile non-tradiționale către Uniunea Europeană au crescut cu o rată anuală de 8,3% de la intrarea în vigoare a acordului până acum. Asta ce înseamnă companii noi și sectoare de activitate noi care au trecut la comerțul internațional. Mai precis, în cei 5 ani uh, ai acordului am avut 813 produse noi exportate, dintre care 97,9%, deci uh, marea majoritate, țin de sectorul uh, non-tradițional, deci industria chimică, textilă și așa mai departe. 2750 de companii uh, noi exportatoare au uh, intrat în acest comerț bilateral în 2017 și peste 80% dintre ele sunt firme mici sau micro-întreprinderi. Iată deci care sunt beneficiile sociale pe care le aduce acest acord pentru noi. 88,2% din aceste noi companii uh, care s-au implicat la nivel comercial sunt micro sau companii mici. Între 2012 uh, și 2016, uh, salariul mediu al lucrătorilor în uh, cadrul companiilor care au comerț cu UE a crescut cu 23,7%. Deci, iată beneficiul direct pentru acești angajați. Toate acestea sunt elemente de care trebuie să ținem cont în procesul de evaluare a acordului. Creșterea pentru uh, numărul de lucrători în sectorul tradițional a fost de 3%, însă în uh, domeniul, în sectorul agricol, uh, acest procent este de 16%, deci uh, o creștere a numărului de lucrători care sunt implicați în aceste schimburi cu UE. Domnul deputat uh, Scholz a menționat pe bună dreptate nevoia de diversificare și din punct de vedere Uh, geografic al acestor beneficii, pentru ca beneficiile să nu se centreze doar pe marile orașe. Și am să vă dau exemple. Uh, regiuni cum ar fi Cajamarca, una dintre regiunile cele mai sărace din Peru și încă trei. Iată, patru din cele 11 regiuni care au avut cele mai mari beneficii de pe urma acestui acord de liber schimb și care au crescut exporturile către UE cu 903 milioane, deci de la 903 milioane milioane la 1184 în anul 2016, deci o creștere de 28%. O regiune centrală din zona Anzilor, regiunea Cuni, a înregistrat o creștere a exporturilor către UE de 150%. Iată care este realitatea și aceasta înseamnă descentralizare și locuri de muncă pentru uh, micii uh, producători agricoli. În ceea ce privește angajamentele de mediu, care au fost și ele dezbătute aici, Organizația pentru uh, Evaluarea Mediului Înconjurător din Peru a a avut o strategie încă din 2013 pentru ca inițiativa uh, privată și a companiilor să meargă mână în mână cu respectarea mediului. Această organizație, uh, care se cheamă OEFA, are ca competența de a impune sancțiuni și de a impune măsuri de prevenire și de sancționare, deci, a comportamentelor ilegale. Cu scop de informare a, a comisiei dumneavoastră, vreau să vă spun că Peru a adoptat și legea cadru pentru protecția mediului înconjurător este prima legislație în acest domeniu în regiunea noastră și aceasta reflectă foarte bine îngrijorarea noastră crescută față de schimbarea climatică și nevoia de uh, a respecta mediul înconjurător. S-a uh, vorbit aici și despre angajamentele în domeniul uh, muncii. Peru, așa cum s-a spus, este parte a convențiilor fundamentale uh, la Organizația Internațională a Muncii. Chiar săptămâna trecută, Peru a fost uh, ales ca președinte al Consiliului de Administrație al OIM și uh, vă dați seama că nu este vorba de o numire la întâmplare, este o recunoaștere a angajamentelor pe care ni le-am luat pentru Uh, acest domeniu. Ar mai fi un element care a apărut în documentele uh, referitoare la țara noastră, inspecțiile uh, de muncă și v-aș da câteva date în acest sens. Inspectorii pe care îi avem în 2016 erau 306 Uh, acum avem 684 și sperăm ca la anul să ajungem la 855 uh, inspectori ai muncii. Mă întorc acum la nivelul de participare a societății civile și aș reitera ce am spus mai devreme. Avem articolul 281 al acordului de liber schimb, prin care nu suntem obligați să avem un grup consultativ național uh, obligatoriu, ci uh, menționează posibilitatea de a utiliza organele deja existente. Noi am întărit acest lucru și uh, Consiliul de Reglementare a Muncii acum nu este prezidat de stat, ci de reprezentanți direcți uh, ai angajatorilor sau ai lucrătorilor. În încheiere, aș face un alt comentariu. Uh, în absolut acord cu reprezentantul Columbiei, și anume că Uniunea Europeană și noi trebuie să uh, avem un sistem de comerț internațional previzibil cu reguli echitabile și în acest sens noi considerăm că o bună parte din legislația europeană ar trebui să se coordoneze mai bine cu noi. Domnule președinte, văd că vă pregătiți să mă întrerupeți. Vă mulțumesc pentru atenție și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru orice altă informație suplimentară. Mulțumesc! Thanks a lot. Mulțumim foarte mult, domnule ambasador. Eh, cred că domnul Scholz eh, avea o întrebare, sper să fie scurtă, pe cât de scurtă posibil o să avem mai mult timp când discutăm proiectul de raport. Însă, dacă avem reprezentanții celor două ambasade, aș avea o întrebare. Vorbeați despre procesul de pace. Cu un nou președinte, cu un nou guvern, procesul de pace va continua? Eh, înainte de alegeri, eh, candidatul avea o altă politică. Credeți că după aceste alegeri, eh, procesul de pace va fi aprofundat, dus mai departe și cum ar putea contribui Uniunea Europeană? Was a short question. <laughs> nu prea cred că e o întrebare scurtă, îmi închipui că nici răspunsul nu poate fi foarte scurt. Uh, uh, uh, Miss Uh, uh, Vargas, please domnișoară Vargas. Da. Profitați de faptul că sunt femeie ca să-mi adresați o întrebare foarte dificilă. Răspunsul însă e foarte simplu. Noi, eh, la nivelul ambasadei, suntem convinși că procesul de pace a ajuns până la comunitățile teritoriale, că s-au făcut progrese și că nu mai există drum înapoi. Dumneavoastră, în calitate de politicieni, uh, știți că uh, într-un fel suntem uh, la nivel politic și în alt fel suntem atunci când am ajuns la birou și la nivelul guvernamental când trebuie să luăm niște decizii. Uh, pot să vă spun pe de altă parte că generalul uh, Naranjo va face un raport specific pentru procesul de pace și aceasta ne demonstrează încă o dată că guvernul, atât guvernul dinainte cât și cel de acum, doresc să, face o, să facă o trecere cât mai uh, ușoară cu putință. În ceea ce privește rolul comunității internaționale, mi se pare că este absolut esențial, vă mulțumesc chiar pentru întrebare, mi se pare esențial ca Uniunea Europeană să susțină în continuare procesul de pace, să susțină guvernul pentru ca această tranziție să fie cât mai ușoară cu putință. Deci rolul UE este esențial. Mulțumesc. Thanks a lot, but very short. Mulțumesc foarte mult. Foarte pe scurt. Aș ruga dacă doriți să interveniți. Aveam uh, multe întrebări, uh, n-aș vrea să tulbur consensul de aici, dar uh, când e vorba de, a spune lucrurilor pe lume, văd că acest acord nu e compatibil cu Convenția de la Paris, ne-ați cerut răbdare, dar nu cred că e util sau necesar să transferăm povara pe umerii uh, uh, cetățenilor noștri. Ce s-a făcut până acum nu se ridică la, întâlnire, la înălțimea așteptărilor. Vorbeați de impactul pe zahăr, banane și în ceea ce privește pescuitul, situație vagă. Deci se adună tot felul de acorduri de acest gen și asta ne afectează negativ. Vorbeați de valorile democratice a liberului schimb și acolo de pace, foarte frumos. Présentant qui quand même euh, de la commission euh, qui avoue ici qu'il reste encore beaucoup de travail. Euh, însă, evident, rămân multe lucruri de făcut. Mm, apoi, în ceea ce privește dreptul muncii, lucrurile sunt total diferit văzute. În Peru, un procent semnificativ, 17 milioane de oameni, din care 2,9 milioane de copii lucrează cu toți la negru. Asta e un raport oficial. Amnesty International spune că nu există o politică care să-i apere pe cei care uh, militează pentru drepturile angajaților. Aceste persoane sunt supuse la risc direct și adesea inclusiv autoritățile etichetează ca fiind criminali și infractori în Columbia. Columbia e o țară extrem de periculoasă pentru uh, muncitori. 70% dintre angajați nu au acces la asigurări sociale, nu au acces la contracte colective, au contracte pe termen scurt. Bun, le, le trec în revistă pe toate rapid. Quand on veut faire affaire, est-il utile et nécessaire de le faire à n'importe quel prix? En tout cas. Oricum, e vorba aici de un preț uman. Că e vorba de columbieni, că e vorba de columbieni sau că e vorba de compatrioții mei, trebuie să revizuim termenii acestui acord. Am fost destul de concisă. Mulțumim. O să Revenim sigur la această temă când domnul Fisas își va prezenta raportul pe 27 septembrie, însă acum în încheiere vă dau cuvântul. de los colegas. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și colegilor pentru intervențiile lor din partea diverselor grupuri politice. Am lucrat deja înainte pe alte teme și sunt convins că uh, va fi o adevărată plăcere să lucrăm împreună. Sunt uh, absolut de acord cu IMA în ceea ce privește IMM-urile și interesul special față de ele și uh, chiar dacă nu avem un capitol specific pentru IMM-uri, în acord ar trebui să găsim o modalitate pentru a le include. Aș vrea să-i spun de asemenea domnului Sahradil că, într-adevăr, mai avem multe de făcut pentru a îmbunătăți schimburile comerciale. Există o temă care ne îngrijorează pe toți în general și anume lipsa de informații a multor antreprenori, în special din cadrul IMM-urilor. Trebuie făcute eforturi deosebite pentru ca aceștia să cunoască beneficiile pe care le aduce acordul. Domnului Scholz pot să-i spun că are dreptate, trebuie să uh, facem această mențiune pentru a face legătura între acordul comercial și procesul de pace, lucru care a fost semnalat de altfel și de reprezentanta Columbiei. Trebuie să recunosc că, într-adevăr, sectorul muncii informale este în continuare uh, unul destul de mare, dar trebuie să ne gândim care a fost trecutul și care este situația actuală. Nu trebuie neapărat să facem o critică fără să ne uităm și la aspectele pozitive, pentru că aceasta nu ne aduce prea multe. Trebuie să vedem care era situația, de unde a plecat Columbia, unde s-a ajuns și încotro se îndreaptă, dacă s-au îmbunătățit sau nu uh, condițiile pentru o bună parte din companiile exportatoare. S-a vorbit aici despre îmbunătățirea drepturilor de mediu, a drepturilor sociale. Deci cred că nu ar trebui să vedem paharul pe jumătate gol, ci pe jumătate plin și aspectele pozitive uh, care s-au uh, uh, reușit până acum. O să fie o adevărată plăcere pentru mine să lucrăm împreună. Știu foarte bine că avem o limită de 300 de cuvinte pentru astfel de rapoarte. De aceea aștept amendamentele dumneavoastră pe care să le pot include în raport. Mulțumesc! Thanks a lot. Mulțumim foarte mult! Cu aceasta încheiem acest punct de pe ordinea de zi. După cum spuneam, vom reveni la această temă pe 27 septembrie, când vom discuta proiectul de raport. Punctul 11, delegația ad hoc uh, la Mexico City, 6-8 iunie. o misiune de documentare după acordul de principiu referitor la modernizarea acordului uh, uh, comercial între Uniunea Europeană și Mexic. A fost uh, anunțat în aprilie la Hanovra, în orașul meu. Mexicul era țară parteneră a târgului de la Hanovra. Doamna Imacolada Rodriguez Pinero și domnul Fisas au fost membri ai delegației și mai întâi are cuvântul doamna Imacolada Rodriguez Pinero. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc guvernului mexican și ambasadei mexicane aici în fața instituțiilor europene pentru primirea nemaipomenită pe care am avut-o, pentru agenda de lucru uh, Uh, deosebit de bine uh, gândită și pentru posibilitatea de a analiza în profunzime toate temele noastre. A fost o, o vizită foarte interesantă și vreau să-i mulțumesc și doamnei Mercedes Rodriguez pentru uh, faptul că ne-a ajutat atât de mult. A fost o misiune la momentul oportun. Era nevoie de un mesaj clar uh, față de modernizarea acordului comercial cu Mexicul din partea UE. Era nevoie de un mesaj clar față de politica administrației Trump, să arătăm că noi dorim un comerț echitabil, echilibrat, care să se bazeze pe reguli clare, pe dialog și deschidere și cred că era momentul cel mai potrivit pentru a o face. Obiectivul principal al misiunii a fost acela de a transmite acest mesaj, de a susține eforturile necesare din partea Mexicului pentru uh, problemele uh, care mai sunt de finalizat, pentru eliminarea obstacolelor de natură tehnică în acest acord, în special uh, problema deschiderii achizițiilor publice pentru statele subfederale, S-a lucrat în acest sens pentru a ajunge la un angajament clar din partea guvernului mexican, pentru că acesta a fost angajamentul luat față de UE și am insistat ca până la sfârșitul anului să avem lista uh, exhaustivă a organizațiilor care vor putea fi incluse pe această listă a achizițiilor publice am dorit să transmitem uh, îngrijorările Parlamentului European referitor la uh, semnarea Convenției 198 a OIM. Am avut o întâlnire foarte intensă cu Ministrul Muncii. Ni s-a spus că s-a făcut o reformă uh, a legislației muncii foarte bună și se așteaptă acum ratificarea sau semnarea convenției de către Senat. Sperăm că acest lucru să se întâmple cât mai repede cu putință pentru a ratifica convenția. Ne-am întâlnit și cu actorii societății civile, o societate civilă care ni s-a părut a fi una foarte bine structurată, bineînțeles, ea trebuie să fie implicată mai mult în procesul de implementare a acordului comercial și cred că există această voință și condițiile necesare pentru a o face. În întâlnirea pe care am avut-o cu um, uh, entitatea specializată pentru sindicate a fost foarte interesant. Uh, Putem în continuare învăța foarte multe de la partenerii noștri, pentru că în Mexic uh, există un organism care uh, permite proceduri de inspecții și de sancționare realizate direct de acest organ. Uh, la indicațiile geografice eram îngrijorați de felul în care se vor implementa prin etichetare, astfel încât să se facă diferențierea între produse uh, Uh, pentru care numele este același, dar uh, produsele sunt diferite. Și uh, faptul că această entitate poate închide anumite fabrici, de exemplu, dacă nu se respectă regulile, deci faptul că se pot impune sancțiuni fără să se ajungă în instanță, ne-a liniștit foarte mult și ni se pare un mecanism foarte bun. Referitor la nafta, a fost o altă temă pe care am uh, dezbătut-o, care este starea negocierilor cu Statele Unite și am avut o întâlnire care a depășit cu o oră întâlnirea prevăzută cu ministrul uh, uh pentru economie. Deci am avut tot timpul necesar la dispoziție pentru a discuta toate detaliile. Uh, Știm că uh, s-a ajuns într-un adevărat impas în uh, procesul uh, electoral. Să vedem acum ce se va întâmpla după alegeri cu noul guvern. Pe de altă parte, există puține speranțe în ceea ce privește uh, administrația americană uh, care să susțină acorduri de tip multilateral sau bilateral precum NAFTA. Dimensiunea de gen a fost uh, și ea abordată alături de colegii mei și pot să vă spun că uh, Ministrul pentru Economie și-a luat uh, angajamentul de a susține convenția referitoare la dimensiunea de gen care să se reflecte în acordul comercial. În ceea ce privește sectorul agricol, am avut o întâlnire foarte detaliată cu Ministrul Agriculturii, care a insistat asupra faptului că ar trebui să se poată includă prelucrarea produselor agrare pentru a oferi o valoare adăugată produselor uh, primare. De asemenea, ni s-a spus că se va lucra în domeniul cooperării și a cooperării pentru măsurile fitosanitare și cooperarea pentru reglementare, unde avem cele mai mari îngrijorări, pentru că aici există dificultăți față de cerințele atât de exigente pe care le impune UE. Un ultim comentariu, pentru că nu vreau uh, să mă întind prea mult cu vorba. Pot să vă spun că a fost o misiune de succes. Dorim să mulțumim uh, guvernului mexican pentru felul în care ne-a primit și încă o dată insist asupra faptului că uh, agenda noastră a fost foarte clară. Am transmis un mesaj uh, clar că trebuie să se facă toate eforturile cu putință pentru ca acest acord să fie votat uh, în timpul acestui mandat și, din câte știu, ambele părți uh, vor face eforturile necesare tocmai pentru a atinge acest obiectiv, deci pentru ca acordul să intre în vigoare cât mai repede cu putință. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Fisas, vă rog! Mulțumesc, domnule președinte. Nu am prea multe lucruri de spus în plus, pentru că Imaculada a prezentat deja foarte bine tot ce s-a întâmplat. Vreau să-i mulțumesc încă o dată lui Mercedes uh, și uh, Comisiei și uh, delegației uh, europene reprezentată de ambasadorul uh, german, care ne-a însoțit de altfel în toate întâlnirile noastre. Am avut întâlniri foarte eficiente. E adevărat că s-a lucrat foarte bine și am avut întâlniri la nivelul cel mai înalt, întâlniri care au fost uh, programate de toate aceste persoane care s-au ocupat de vizită și care se datorează și interesului extrem de mare manifestat de către Mexic pentru a avea acest acord de liber schimb. De fapt, schimburile comerciale uh, uh, pe care le avem cu Mexicul reprezintă 80% din cele pe care le au cu Statele Unite și asta ne arată extrema îngrijorare a Mexicului față de politica administrației Trump Iată de ce au deschis noi drumuri uh, către uh, un dialog din ce în ce mai deschis pentru față de Uniunea Europeană și cred că trebuie să profităm de această cale deschisă care ne poate aduce beneficii ambelor părți, europenilor și mexicanilor. Dovada acestui fapt a fost uh, felul în care ne-au primit, uh, oferindu-ne tot timpul pe care îl aveau la dispoziție. Uh, ministrul Economiei care ne-a primit a depășit cu mult timp Uh, întâlnirea care fusese prevăzută și toți ceilalți. Un comentariu în încheiere care mă îngrijorează. Cred că ar trebui să semnăm acest acord înainte de finalizarea actualului mandat, pentru că mi se pare de-a dreptul absurd ca din motive de interpretare sau de traducere mai precis să punem în pericol acordul și semnarea acordului. Știu că acordul trebuie tradus în 23-24 de limbi. Nu e ușor, în plus e nevoie și de avizul serviciului juridic, însă am senzația că aceste chestiuni birocratice durează chiar mai mult decât negocierea acordului, ceea ce nu este normal. Mi se pare absolut fundamental să îl adoptăm aici la comisie și să avem votul la plenară înainte de sfârșitul mandatului. Mulțumesc! Thanks a lot. So... Mulțumim foarte mult, domnul Dartmouth. E o chestiune extrem de interesantă și am ascultat cu mare interes prezentarea colegilor. Sunt puțin surprins Gândim mă că în, în Mexic au 1 iulie alegeri prezidențiale, sigur, sondajele nu, nu au totdeauna dreptate, dar sondajele îl dau pe câștigător pe candidatul de stânga, domnul Bardo. Acesta se opune liberului schimb și globalizării și acordurilor de liber schimb. Acest lucru nu a fost menționat deloc. Văd că colegul meu, fermecător ca întotdeauna, dă din cap dezaprobator, dar puteați, măcar să menționați acest lucru. ați eh, accelerat această reratificare a acordului de liber schimb într-o situație în care acesta ar putea fi denunțat la trei luni mai, mai târziu. De, de unde? De, de ce această grabă? Nu știu exact poziția acestui candidat. Am citit ce am citit în presă. Însă avem uh, personal la ambasadă, la delegația europeană din Mexic, Serviciul de, de Acțiune Externă, știe care e situația. Sunt uh, aceste informații din presă exagerate. Va, aborda, va abroga domnul Berdo acordul de liber schimb. A spus că asta o să facă. Uh, are vreo importanță alegerea sa? Nu are importanță? Aș, aș, aș vrea să știu ce părere aveți. Am venit să aflu și să ascult, nu ca de obicei. Domnul Fisas. Gracias, querido colega Mulțumesc foarte mult. Dragă domnule coleg, nu sunt eu cel care trebuie să susțină, să-i susțină pe cei de stânga. Cred însă că politica în Mexic nu se poate compara cu cea din Europa, pentru că de multe ori uh, se produc uh, schimbări radicale și de neașteptat din uh, informațiile pe care le-am avut noi uh, și pe noi ne-a surprins acest lucru pentru că domnul López Obrador nu este un stângist uh, furibund așa cum fusese prezentat de unii și atât el cât și echipa sa ne-au asigurat că vor respecta 100% acordul de liber schimb. Deci mm, era clar că uh, erau absolut de acord cu acest acord. Și trebuie să ne gândim uh, ce a făcut dânsul uh, atunci când era primar al orașului Ciudad de Mexico, care nu e un oraș tocmai mic și a avut reușite deosebite acolo. Pot să vă spun că uh, Partidul Popular, uh, care, uh, partidul care este cel mai apropiat de partidul nostru, de Partidul Popular, se cheamă PAN și uh, cred că sunt 32 uh, de personalități din acest partid, din PAN, care s-au prezentat uh, pentru diverse posturi primar și altele pentru acel grup. Deci nu știu dacă mm, e vreun interes la mijloc uh, pentru a trece dintr-o parte în alta ca să fie cu puterea. Dar, din câte am înțeles eu și din câte am văzut eu, domnul Lopez, Lopez Obrador este o persoană extrem de pragmatică și asta mi-au spus-o și ambasadorii UE cu care ne-am întâlnit acolo și toți cei de la uh, delegația UE. Uh, Uh, toate aceste persoane nu sunt deloc îngrijorate în legătură cu viitorul acordului de liber schimb, pentru că uh, dacă nu se adoptă acum, e foarte greu să se adopte peste trei luni. Noi trebuie să ne alegem comisia nouă, comisarii și așa mai departe. Ei, pe de altă parte, trebuie să-și aleagă din nou uh, Senatul, deci nu e vorba doar de o întârziere de trei luni, ci probabil că vom ajunge până în 2020, deci trebuie pe cât posibil să ne grăbim. Mulțumim! Și eu la verdad es que agradezco. Da, și eu vreau să uh, mulțumesc domnului Darmut pentru acest comentariu. De fapt, uh, a fost o greșeală a mea că nu am menționat încă de la început această problematică. În cadrul misiunii am văzut uh, că există un acord unanim, o susținere unanimă din partea societății civile, a grupurilor politice, a guvernului actual pentru modernizarea acordului. Uh, Toată lumea era absolut de acord și mai mult decât atât am avut ocazia să ne întâlnim cu toți ambasadorii statelor membre din Mexic. Toți ne-au confirmat aceeași versiune și asta pentru toți candidații indiferent uh, uh, care era rezultatul uh, electoral, uh, toată lumea era absolut de acord și cu toții doreau modernizarea acordului pentru a îmbunătăți și a aprofunda relația cu UE. Mulțumesc! <clears throat> Thanks a lot! Mulțumim foarte mult! Haideți atunci să încercăm să ducem lucrurile mai departe Comisia trebuie să se grăbească cu traducerea și să finalizeze acordul și tot acest exercițiu minunat. Mult noroc! Cu aceasta încheiem și acest punct de pe ordinea de zi. Începem ultimul punct de pe ordinea de zi, punctul 12. acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare între Uniunea Europeană și Republica Islamică a Afganistanului. In this case, there is an amendment, uh... În acest caz, e vorba de un amendament pentru raportul la FED în această privință, pentru că în acest acord de cooperare și parteneriat între UE și Republica Islamică Afganistan, E vorba și de chestiuni comerciale. Problema e mai degrabă instituțională. Pentru că după semnarea de pe 18 februarie 2017, acordul a fost pus în aplicare provizoriu pe 1 decembrie fără acordul Parlamentului European. De aceea am înaintat un amendament la raportul AFET, sublinând acest lucru foarte clar, cum că acest lucru nu este în conformitate cu tratatul de la Lisabona și am vrut să facem o afirmație foarte clară, în special din perspectiva negocierilor noastre în, pentru acordul interinstituțional, unde s-a spus foarte clar că nu trebuie să existe nicio aplicare provizorie fără acordul Parlamentului European, uh, cu excepția unor situații excepționale, precum urgențele, dar în acest caz uh, nu a fost vorba de urgență. Cine dorește să intervină în această chestiune? Văd că nu este cazul sau Dorește SAE să intervină, poate? Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Serviciul European de Acțiune Externă apreciază susținerea Parlamentului European pentru acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Republica Islamică Afganistan. Acest acord este un punct de temelie pentru a face trece mai departe în aprofundarea relațiilor dintre UE și Afganistan. Implementarea temporară a acestui acord este esențială pentru a realiza obiectivele propuse. Acordul, într-adevăr, include o parte cu privire la cooperare și investiții, dar e vorba de cooperare, discutarea, mm, schimburi de opinii în ceea ce privește investiții și piață, dar nu este vorba de accesul pe piețe și liberalizare. Deci față de un acord de liberalizare, acest acord de cooperare nu include un fel de mini-acord de liber schimb. Mulțumesc. Președintele, cred că aici nu suntem de acord. la fel ca și în cazul acordurilor de mm, parteneriat, ar trebui să existe această accepțiune clară că nu ar trebui să existe aplicare provizorie fără acordul uh, Parlamentului. Negociem acum acest lucru și doamna Mogherini a făcut o propunere în acest sens, a care a înaintat-o Consiliului, însă, oricum ar fi, cred că se impune să adoptăm amendamentul nostru mâine. Vă mulțumesc tuturor, a fost ultimul punct de pe ordinea de zi, o seară plăcută, ne revedem mâine la noi.